Good afternoon, dear colleagues. Bună ziua, dragi colegi. Președintele Moraj nu va fi prezent în această după-amiază, deci eu voi conduce lucrările acestei ședințe. Deci începem cu primul punct, adoptarea ordinii de zi. Acum vă propun următoarele modificări. Punctul 12, prezentarea proiectul de raport cu privire la înființarea unui sistem de asistență și training pentru protecția Uniunii Europene împotriva contrafacerii în perioada 2021-2027, programul Pericles 1. Deci această discuție a fost amânată. Sper că nu aveți uh, obiecții. Se modifică deci ordinea de zi și acum trecem la mm, regimul lingvistic din această după-amiază. Interpretarea va fi disponibilă astăzi în toate limbile, cu excepția limbii irlandeze. Mâine dimineață toate limbile vor fi disponibile, cu excepția limbii croate, irlandeze, iar după amiază toate limbile vor fi disponibile, cu excepția limbilor malteză, croată și irlandeză. Acum Deciziile coordonatorilor, recomandările conform regulii 205. Avem uh, un document în legătură cu procedura scrisă a coordonatorilor din noiembrie, din 11 noiembrie 2018 și numirea de raportori. Rod Moraes, în calitate de președinte limpe, a fost numit raportor la propunerea pentru regulament de modificare a regulamentului Consiliului cu numărul 539 pe 2001 care stabilește o listă a țărilor terțe ai căror cetățeni trebuie să dețină o viză când uh, traversează granițele externe și lista cu cetățenii care au derogare de la această cercetare. Asta ca urmare a retragerii un... Marii Britanii din uh, Uniunea Europeană. Și doamna Intveld de la ALDE a fost numită raportoare la rezoluția cu privire la activitățile grupului de lucru cu un mandat general de a monitoriza situația cu privire la statul de drept și lupta împotriva corupției în UE și evocarea anumitor situații specifice, cum ar fi Malta și Slovacia. Juan Fernando Juan Fernando López Aguilar, eu însumi, voi fi raportorul la raportul din proprie inițiativă cu privire la vizele umanitare. Și vreau să menționez și întrebarea pentru comisie cu privire la drepturile fundamentale ale persoanelor uh, de origine africană din Europa. În urma deciziei coordonatorilor din 27 septembrie, au început lucrările pentru a pregăti un proiect de rezoluție live în legătură cu drepturile fundamentale ale persoanelor cu origine africane din Europa. Și o întrebare orală a fost uh, stabilită de grupurile politice. Va fi înaintată conferinței președinților pentru a o include pe ordinea de zi de la plenarea din ianuarie cu dezbatere. Dezbatere care se va încheia cu o rezoluție conform regulii 128 Sper acum că sunteți de acord cu aceste decizii luate de coordonator. Sper că le sprijiniți și dumneavoastră în dumneavoastră, deci nu există obiecții. Bine, atunci acte delegate și de punere în aplicare. Avem o comunicare cu privire implementarea deciziilor de, cu privire la sistemul de intrări-ieșiri informațiile care trebuie oferite comisiei de către statele membre în ceea ce privește ștampilarea documentelor de călătorie, în ceea ce privește păstrarea și accesul la registrele din sistemul european de, călătorii de, căl- de informații de călătorie și de autorizări, sistemul ETIAS și, de asemenea, specificațiile cu privire la soluțiile tehnice pentru punctele de conectare și de acces la sistemul central ETIAS. Deci pentru a avea o soluție tehnică care să înlesnească colectarea de date de către state și Europol. De asemenea, proiectul de anexă la decizia de pune în aplicare a Comisiei cu privire la stabilirea specificațiilor pentru uh, calitate, rezoluție și utilizarea pentru digitale și a imaginilor faciale pentru verificarea biometrică și identificarea în sistemul intrări-ieșiri. De asemenea, specificările și condițiile pentru ES sistemul de intrări-ieșiri, stabilirea de cerințe de performanță pentru același sistem și stabilirea de măsuri pentru înființarea și um, stabilirea unei interoperabilități la nivel înalt între sistemul VIS și cel de intrări și ieșiri. Deci actul de bază e regulamentul care stabilește un sistem de intrări și ieșiri pentru a înregistra informații în legătură cu intrările și ieșirile sau um, refuzul uh, de date de intrare pentru cetățeni din țări terțe care traversează frontierele externe ale UE. Asta în scopuri de aplicare a legii și de uh, modificarea convențiilor care implementează acordul Schengen și regulamentului 767 pe 2008 și 1077 pe 2011. Primirea acestor acte de până aplicare a fost comunicată tuturor membrilor LIBE prin uh, newsletterul Libedia din 23 noiembrie. Există și un... s-a stabilit și un termen intern pentru obiecții. Dacă vreun membru dorește să uh, și uh, exprime obiecțiile, trebuie să informeze secretariatul liber înainte de data de 4 decembrie la prânz. Și în ce votul electronic, votul e stabilit pentru mâine la 9 și un sfert. Deci mâine dimineață vă rog să aveți la dumneavoastră cartelele de vot electronice. Acum trecem la miezul lucrurilor. Ordinea de zi, punctul 3. Evaluarea în ceea ce privește amenințarea de crimă organizată pe internet. Suntem aici pentru a asculta o prezentare făcută de domnul Filip Aman, șef de unitate la strategie la Centrul Europol cu privire la cybercriminalitate. Începem cu prezentarea aceasta în legătură cu criminalitatea cibernetică pentru 2018. Este o evaluare a Europol, o evaluare strategică care oferă o analiză în ceea ce privește amenințările Uh, existente și evoluțiile esențiale în domeniul uh, cybercriminalității în ultimul an. Acest document identifică viitoarele tendințe și evoluții și oferă recomandări. Acum îi voi da cuvântul domnului Aman, care ne va prezenta principalele concluzii la acestui studiu pentru anul 2018, după care vom avea o discuție dacă membrii vor adresa întrebări. Deci, domnule Aman, vă dăm cuvântul. Thank you, Chair, and thank you for the opportunity. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia de a vă prezenta această evaluare strategică anuală în ceea ce privește amenințările de cibercriminalitate internetică. E un raport pe care îl prezentăm anual. As you just uh, mentioned, it's unique in the sense that it provides a law enforcement. E un studiu unic, deoarece prezintă amenințările, tendințele în această zonă a cybercriminalității, deci ne avem de asemenea contribuții din partea mediului privat, a universităților, se trec în revistă tendințele, amenințările și pe baza informațiilor pe care le avem din partea partenerilor noștri, însă de asemenea oferim o serie de recomandări pentru autoritățile de aplicare a legii și, de asemenea, vrem să informăm pe legiuitori în <coughs> legătură cu mai multe domenii de interes. Deci e o trecere în revista studiului. Principala contribuție vine de la mm, statele membre. Acolo facem sondaje, avem de asemenea sondaje în rândul părților terți, avem și grupuri consiliere, deci trei astfel de grupuri, unul pe securitate, unul pentru sectorul financiar și unul pentru furnizorii de comunicații. Și folosim de asemenea și cercetare din surse deschise. Deci acoperim practic o serie întreagă de domenii, concentrându-ne, bineînțeles, pe cele trei zone asupra cărora avem mandat. Avem un centru european la Europol, care are ca mandat specific să vadă ce se întâmplă cu uh, plățile fraudulente, care vrea să combată de asemenea abuzurile la adresa copiilor în mediul internet. Analizăm de asemenea de și și elemente cum ar fi quantitative computing. Încercăm să vedem de deci, ce se întâmplă, care sunt evoluțiile în acest domeniu și eventual să încercăm să facem și niște previziuni pentru următoarele 12 luni. Următorul slide. Care sunt principalele evoluții? Bineînțeles, GDPR, Regulamentul General de Protecție a Datelor. E un document important în domeniul legislației în uh, acest domeniu, care a intrat în vigoare. Deci o veste bună și pentru noi, bineînțeles. Ne așteptăm să avem uh, și mai multe provocări aici, deoarece vor exista încălcări ale drepturilor la protecția informațiilor care ne vor fi uh, cu siguranță notificate. Un alt eveniment esențial, o acțiune comună pentru a combate Uh, dark web-ul, deci a fost închise, a fost închise cele mai două, cel, două baze de darknet majore, Alphabet și Hansa. Și acum uh, criptomonedele care ajung să fie ceva normal sunt percepute acum ca un mecanism de plată legitim, dacă vreți, și sunt percepute așa deoarece criptomonedele devin și o țintă a infractorilor. Aici avem cele 8 tendințe. Ransomware e în continuare o amenințare esențială. Dacă ne uităm și la cryptojacking, o altă problemă, deci ce înseamnă asta? Deci, practic, uh, delinvenții vă folosesc calculatorul pentru a mina criptomonede. Deci asta a devenit acum o altă amenințare majoră, deoarece din perspectiva delinvenților riscul e mai scăzut, eforturile sunt mai scăzute. The criminal underground market, uh... Acum, pe piața underground, există o serie de instrumente pe care le poți închiria, practic, servicii care îți dau posibilitatea de a face atacuri la bazele de date. Deci pentru a distruge site-uri e o problemă mare, dar aceste servicii pot fi închiriate pentru sume mici, pentru o sumă lunară mică. Deci chiar dacă nu ai expertiza tehnică, poți închiria astfel de servicii care sunt uh, la dispoziția diferiților actori, bineînțeles, indiferent de intențiile acestora, financiare, politice sau Cine știe? Deci pot fi folosite aceleași uh, instrumente pe piața underground. Acum, chip and pin. Fraude cu chip. Aici uh, există în continuare um, fraude cu cardurile de plată, bineînțeles, uh, banii sunt plătiți practic în altă țară, deci nu acolo unde sunt folosite uh, cardurile. Sunt clonate practic cărțile de credit. Anul trecut un bitcoin era 19.000 de dolari, iar acum delinvenții clar îi atacă pe cei care dețin criptovalută sau pe cei care fac schimb între criptomonedă și bani reali. Deci, practic, sistemele operate de oameni, deci sunt ținta acestor delinvenți. Uneori e ușor să treci de controlele umane sau de controlele tehnice. Spuneam că Darknetul în continuare e o piață mare care uh, prezintă multe amenințări ceea ce privește abuzurile sexuale la adresa copiilor, din păcate vedem că se abuzează mult și de instrumentele de comunicare comercială pentru a distribui astfel de materiale pedopornografice. Următoarea pagină. Acum voi intra în detalii în ceea ce este aceste șase domenii. Următorul slide delinvența dependentă de mediul cibernetic. Sunt forme de delinvență care există doar pentru că există internetul. Cum spuneam, ransomware e în continuare o amenințare esențială. Prin urmare, avem activități operaționale în acest domeniu și, de asemenea, ne concentrăm mult asupra prevenției, asupra conștientizării. Există mai mulți factori de atac inginerie socială, spuneam, se folosesc uh, e mail spam pentru ca oamenii să dea click și să-și infecteze astfel uh, calculatoarele. Spuneam și despre cryptojacking sau minarea criptomonedelor. E o cale foarte populară pentru delinvenți de a face bani. Ce am văzut de asemenea e că în anumite zone geografice, <coughs> din datele pe care le avem, deci din Africa de vest, excroci și din uh, spațiul internet, uh, deci uh, atacă deci în mod specific pe cei care dețin criptomonede sau fac schimb cu acestea. One of the chapters is dedicated to the... Al capitol este dedicat convergenței uh, um, spațiului internet uh, și terorism, între terorism și spațiul uh, internet. Deci aici uh, Analizăm ce s-a întâmplat în ultimele 12 luni cu statul islamic. De asemenea, analizăm dimensiunea cibernetică a acestui fenomen. ce privește statul islamic, vedem că aceștia sunt foarte eficienți în ceea ce privește folosirea internetului pentru a-și distribui propaganda, însă în momentul de față au și alte capacități, uh, dar care sunt limitate deocamdată. Următorul element am uh, oprit uh, Alphabet și Hansa, după cum spuneam. Deci pe mm, Darknet, deci am uh, dat acea lovitură, însă avem acum o anumită fragmentare. Unii, unii vânzători dispar, alții recur la alte canale de comunicare. Vedem că există deci un impact în ceea ce privește comerțul uh, ilicit pe Darknet. Drogurile, bineînțeles, sunt uh, o parte esențială. E o formă tradițională de delicvență, deci care are loc și pe internet. Acum, fraudele la plată, la plăți, după cum spuneam înainte. Avem acum EMV. Nu prea există așa de multe cazuri de uh, fraude cu cardul. Uh, dar plățile, spuneam, care se fac în urma acestor escrocherii nu se fac pe teritoriul Europei, ci în afara Uniunii Europei. Deci banii practic ajung astfel în mâna unor grupări eh, de criminalitate organizată din Europa. Există atacuri de asemenea la punctele de vânzare, la mm, ATM-uri, la ghișeurile de distribuire de bani. Deci mulți se prezintă ca și cum ar fi companii, Există multe fraude sub uh, uh, acoperire, deci mulți se prezintă ca fiind de pildă firme de telecomunicații. Acum, în ceea ce privește abuzurile sexuale copii online, aici vedem că cei care <coughs> săvârșesc aceste acțiuni sunt foarte eficienți în ceea ce privește standarde de securitate. Uh, Tor, încriptarea se folosește, bineînțeles că Tor este o platformă legală, însă abuzurile uh, prezintă o problemă aici pentru uh, organele de anchetă. Deci e foarte greu să se ancheteze aceste grupări și, așa cum am văzut-o și în trecut, <coughs> recurg și la alte platforme pentru a distribui aceste materiale deci folosesc uh, criptarea și uh, e foarte greu pentru uh, autoritățile care aplică legea, deci să treacă de această criptare. Acum, spuneam că noi facem și niște recomandări cheie la adresa legiuitorilor pentru și pentru partenerii din industrie. E esențial să avem o rețea pentru a combate Uh, delinvența pe internet. Deci e important ca toți actorii să colaboreze, să schimbe informații între ele, să avem un cadru juridic care să permită acest lucru. Acum, în ceea ce privește combaterea acestui fenomen. Pe de o parte avem uh, delic, multe delicte, deci într-un volum foarte ridicat. Deci aici e foarte greu, practic, să atacăm totul. Aici ne concentrăm pe prevenire și pe conștientizare, iar în ceea ce privește aplicarea legii, acolo trebuie să ne gândim la modul în care trebuie să distrugem, practic, să fragmentăm aceste piețe și să îi atacăm, deci, practic, pe pești mai mari, să zicem așa. Și asta trebuie să o facem atât pe teritoriul UE cât și în afara Uniunii Europene. Ceea ce este Darknetul, e clar că aici avem o provocare. Deci trebuie să ținem pasul cu tehnologiile care apar într-una în același timp trebuie să vedem cum putem folosi acele tehnologii pentru a face mai multă muncă de prevenție, de conștientizare, pentru a ne desfășura anchetele. Și un ultim punct. Din cauza că acum uh, avem și criptomonedele care devin practic ceva normal, forțele de ordine ar trebui să-și uh, îmbunătățească cunoștințele în acest domeniu. Acum, spre sfârșitul prezentării mele, aș vrea să vă spun că nu toate lucrurile stau chiar așa prost. Dacă ne uităm, există și modele de succes, de reușită. Când am uh, colaborat cu forțele de ordine, am avut operațiuni de succes, am colaborat cu industria pentru a avea campanii de conștientizare care au fost un succes. Mai multe exemple diferite avem aici. Putem totuși să ne mândrim cu ceva, însă nu ne putem culca pe laur, vă dați seama, deoarece <laughs> aceste fenomene sunt în continuă evoluție și noi trebuie să ținem pasul, să fim mult mai proactivi. Și pentru asta, înseamnă, pentru asta, asta înseamnă că trebuie să menținem colaborarea actuală, să o extindem, să în același timp trebuie să clădim noi forme de cooperare. E mâna unei femei în această imagine, după cum vedeți. Deci să avem, practic, un echilibru mai bun între sexe, să avem mai multe femei în acest domeniu, să vedem cum putem folosi tehnologia, de exemplu, învățarea automată pentru a ne cunoștințele. Deci acesta este raportul. Este disponibil publicului larg. Uite, aveți și acest cod prin care îl puteți uh, descărca, are vreo 80 de pagini. Vă rog să-l citiți dacă sunteți interesați. Sunt mai multe capitole, mai multe subiecte și atât a fost. Vă mulțumesc! Thank you, Mr. Rahman, for your explanations. Mulțumim pentru explicații și pentru prezentare. După cum am spus uh, Putem avea acum o discuție. Domnul uh, Ședovski vrea să intervină. Vă rog, aveți cuvântul. Pane předsedající, děkuju. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru această prezentare atât de interesantă. Eu am urmărit cu mult interes în fiecare an modul în care prezentați acest raport și de fiecare dată îl aștept. Aștept studiul dumneavoastră, deoarece astfel ne facem o idee mai bună în legătură cu ce se întâmplă, într-adevăr, în domeniul cybercriminalității. Aș avea trei întrebări acum pentru dumneavoastră. În primul rând, aș vrea să știu cum anume um, se structurează uh, colaborarea de exemplu, dacă există anumite grupări care mm, răspândesc material de mm, material pornografic cu copii, anumite ONG-uri ne-au uh, spus că materiale pornografice din Asia ajung să fie din ce în ce mai folosite în Uniunea Europeană. Deci e practic o creștere de câteva ori mai, de câteva ori mai mare a volumului de astfel de material. Însă știm, de exemplu, dacă putem colabora cu poliția chineză pentru a combate această mafie sistemică. Sunt niște practici mafiete sistemice din partea chinezilor sau din partea altor bande de delinvenți din Asia de Sud-Est. Și o altă întrebare. Care este rata de succes în ceea ce privește prinderea delinvenților care folosesc adrese, linkuri false și care descarcă criptomonede din conturile utilizatorilor europeni? Ați menționat că există un număr din ce în ce mai mare de grupări din uh, Africa de Vest din câte am auzit de la poliția din Cehia, cooperarea cu statele africane nu prea funcționează, deci practic nu se prea pot obține informații relevante din partea acestor țări africane. Și al treilea lucru pe care vreau să vi-l întreb. Activitățile generale ale hackerilor din fosta URSS. În Republica Cehă am întâmpinat, ne-am confruntat cu o activitate crescândă a hackerilor din Rusia care vor să intre practic pe infrastructura, în infrastructura mm, esențială a țării, deci pentru a obține informații esențiale. Reușiți să combateți astfel de încercări și astfel de delicte? Sau nu prea se colaborează? uh, în, acest dom- în această privință. Okay. Any other questions? Any other member? Mulțumim. Dacă sunt alte întrebări din sală, alți membri care doresc să intervină, dacă nu, puteți să răspundeți acum. Domnule Aman. Mulțumesc că îmi dați din nou cuvântul și mulțumesc pentru întrebări parcurg notițele mele pentru a vă răspunde la prima întrebare. Era vorba despre cooperare, cum se desfășoară cooperarea. E succesul Europol. Știți că nu începem propriile anchete. Noi suntem aici pentru a susține statele membre și avem succes nu doar în a oferi un hub de inteligență, de servicii, dar și o bună platformă de cooperare, în așa fel încât partenerii să vină la oaltă. Acționăm în mai multe domenii, susținem anchetele, iar cooperarea are loc. În plus, sunt grupuri de consiliere cu partenerii industriali și cu mediul academic. Deci, urmărim strategii precum uh, um, una similară cu Airbnb, platforma aceea de informații și cooperare, oferim un cadru uh, juridic și am creat relații de încredere, pentru că toate informațiile primite din partea statelor membre sunt informații care nu ne aparțin. Ele rămân în posesia statelor membre până la urmă și avem, cred, un model foarte de succes în așa fel încât toate părțile interesate să vină la oaltă ca să existe o anchetă și o investigație de succes. La fel și în ceea ce privește sensibilizarea și prevenția, cooperăm foarte bine cu diferiții parteneri, avem uh, mai multe inițiative de succes din acest punct de vedere, de exemplu cu poliția din țările de jos și cu doi parteneri industriali. Uh, în urmă cu doi ani am creat o platformă care acum e disponibilă în 34 de limbi, cu mai bine de 120 de parteneri, platformă unde există uh, instrumente pentru victime victimele atacurilor cibernetice. Apoi, în ceea ce privește materialele pedopornografice și abuzul cu acestea pe internet, sunt diferite tendințe în acest domeniu. E vorba de faptul că se face abuz de metodele obișnuite de comunicare pentru a distribui materiale uh, pedopornografice. Și mai sunt și alte domenii la care v-ați referit. E vorba de faptul că se face abuz de viața copiilor prin aplicații video. Sunt chestiuni importante din punct de vedere tehnic. Trebuie să vezi cum faci ancheta aici și cum crezi uh, pârghile necesare de comunicare cu țările partenere. Nu e deloc ușor, dar există povești de succes și construim pe acestea. Ați menționat China în mod specific. Nu e China percepută ca fiind un partener direct, dar au fost vizite și există o bună cooperare, mai ales uh, în funcție de domeniul uh, penal de care discutăm. Cooperarea este bună la nivelul uh, grupurilor de lucru. Interpolul este o parte importantă și lucrăm cu acesta pentru a combate crimele oribile. Ce a mai fost poate o întrebare adițională cu privire la rata succesului, cum îi prinde pe cei care folosesc identități false, cum îi prinde pe cei care hecuiesc portofelele cibernetice. E greu să spun așa ceva, căci noi nu suntem cei care ne lansăm propriile anchete. De obicei uh, intervenim în anchete care implică două sau mai multe state membre. Opinia noastră sau viziunea noastră este limitată. Noi întrezărim vârful icebergului, aș zice, dar în multe situații avem succes. Este or, oricum o provocare în general pentru uh, cei din domeniul urmăririi penale să vină cu cifre bune. Și da, cum a spus și noastră, cooperarea este o mare provocare în acest domeniu. Ar putea fi interesant, poate, pentru publicul de aici să afle că lucrăm uh, pe documentul cu numărul 3 în ceea ce privește provocările comune. Va fi un document publicat în lunile ce vor veni. Analizăm în special provocările legate de cooperarea internațională transfrontalieră și așa mai departe. Și cred că a treia întrebare s-a referit la hackeri. Nu e de domeniul nostru de activitate. Noi ne axăm pe combaterea infracțiunilor cu precăderea infracțiunilor cibernetice, dar Cred că asta ține de Europol. Nu știu ce sprijin ar putea, fi, ar putea fi, să fi fost oferit de Europol în acest domeniu, căci e o chestiune ce ține de sfera națională, de statele membre, nu neapărat uh, de ceva care să intre în mandatul Europol. Îmi pare rău, nu știu. A, a fost răspunsul la o întrebare fără microfon din sală. Vă mulțumesc. Mulțumim foarte mult pentru explicații, domnule Aman. Dacă sunt alte întrebări sau alți doritori care vor să ia cuvântul, dacă nu e cazul, la fix. Putem să trecem la următorul punct de pe ordinea de zi cu permisiunea dumneavoastră. Haideți să începem. Domnule Aman, vă mulțumim pentru prezență. Și acum, dragi colegi, următorul subiect de pe ordinea zi se referă la raportul de la grupul de lucru libe în ceea ce privește Schengen și controlul. Suntem aici pentru a da ascultare unei prezentări din partea președintelui acestui grup, colegul nostru, domnul Carlos Coelio. El va face o prezentare în numele grupului de lucru în ceea ce privește controlul Schengen și rolul crucial în ceea ce privește sensibilizarea publicului față de chestiuni legate de Schengen. E vorba de a oferi rezultate tangibile și e vorba de a exercita rol, rolul nostru de scrutin, de verificare în acest domeniu. Mai întâi intervine președintele grupului de lucru, domnul Coelio, după care deschidem discuția. Domnule Coelio, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Cu satisfacție prezint lucrările grupului de lucru pentru Schengen și controlul exercitat de noi. Acest grup de lucru s-a întâlnit lunar și Comisia Europeană ne-a ținut briefinguri la fel și Consiliul. Am avut invitați, inclusiv director executiv de la baza de frontieră și de coastă europeană, de la Europol și de la Agenția Europeană pentru Drepturile Fundamentale. Apoi, Parlamentul a aprobat primul său raport anual în ceea ce privește starea Schengen, inițiat tocmai la cererea acestui grup de lucru și am avut onoarea de a fi raportorul dumneavoastră. O componentă crucială s-a referit la activitatea membrilor grupului și la secretariat. Suntem o echipă foarte bună, pentru care sunt extrem de recunoscător. Permiteți-mi să mă acces pe patru subiecte deosebit de importante, după părerea mea. În primul rând, după cum știți, grupul acesta de lucru a fost uh, creat pentru a ne asigura că uh, dreptul uh, democratic de a exercita un control este respectat la Parlament. Dar am constatat că, cel puțin într-o situație, Comisia nu a oferit același acces la informație Parlamentului comparativ cu statele membre. Evaluarea Eurosur și includerea în regulamentul pentru paza de coastă și de frontieră a arătat că în continuare suntem lăsați la o parte. Comisia a creat un grup cu statele membre în așa fel încât să discute despre viitorul Eurosur. Parlamentul n-a fost însă invitat. Am aflat despre această situație și, evident, am insistat ca Parlamentul să ia parte la acele reuniuni. De-abia după aceea, Comisia ne-a oferit acces. A fost o realizare importantă dar iată că a arătat totodată că mai sunt lucruri de făcut în așa fel încât să ne asigurăm că atât Consiliul cât și Comisia respectă obligația de a coopera uh, în deplin respect față de dreptul de colegiuitor al Parlamentului în toate etapele decizionale. În al doilea rând, probabil nu vine ca o surpriză faptul că, în ceea ce vește Um, controlul intern și controlul extern la frontiere, aceste lucruri rămân un subiect important de discutat la grupul nostru de lucru. Raportul anual despre Schengen a fost foarte clar în ceea ce privește poziția noastră. Controlele acestea nu sunt legale și, în paralel, mai sunt state membre, unele state membre, și nu mă refer la cele de frontieră, care nu respectă obligația de bază în ceea ce privește frontiera externă, inclusiv în ceea ce privește verificarea tuturor numerelor cu comparația față de baza de date. În ciuda tuturor eforturilor noastre, această problemă persistă, iar statele membre n-au făcut nimic. Repet ceea ce le-am spus și coordonatorilor acestei comisii. Parlamentul nu mai poate sta la o parte să privească cât timp aceste controle interne se execută în continuare. În al treilea rând, am invitat uh, cele mai relevante agenții să facă un briefing cu privire la activitatea lor. Am găsit câteva probleme și cu satisfacție vă spun că grupul a decis să adreseze o scrisoare comisarului Avramopoulos. Cerem acces la analiza anuală de risc în ceea ce privește criminalitatea și evaluarea anuală în ceea ce privește potențialele încălcări ale drepturilor fundamentale. Vrem ca Parlamentul să fie informat dacă sunt și alte rapoarte similare cu cele uh, cerute uh, și care nu au fost puse la dispoziția Parlamentului și am vrea să știm și care este criteriul folosit de comisie pentru a exclude de la anumite evaluări anumite agenții. Astfel, domnule președinte și dragi colegi, fac și un ultim comentariu. Mă refer la Brexit și la viitoarea relație cu Uniunea Europeană pe securitate. După numeroase insistențe, Comisia a făcut un briefing la grupul de lucru în ceea ce privește utilizarea sistemului SIS de către Regatul Unit. La fel există și un steering group pe Brexit, care a organizat o reuniune pe același subiect în prezența noastră și după cum știți, Regatul Unit nu este în Schengen, dar are acces uh, condiționat la o parte uh, din informații din sistemul SIS. Se referă la informații relevante pentru cooperarea polițienească, nu pentru controlul la frontieră. Totuși, în mod sistematic și în mod grav, nu a respectat regulile în vigoare. Și acum Consiliul a luat o hotărâre. Va cere Comisiei încă un set de recomandări. Dacă așa stau lucrurile, atunci uh, e foarte multă neclaritate. Ori noi avem nevoie de claritate pe acest subiect. Ce face Consiliul? Permite Regatul Unit să aibă în continuare acces la sistemul SIS? Regatul Unit are de gând să respecte regulamentele? Putem avea încredere că pe viitor, când Regatul Unit nu va mai fi în Uniunea Europeană, el va respecta regulile pe care nu le-au respectat nici când au fost parte a UE. Dragi colegi, mai mult ca oricând, Schengen este un spațiu amenințat. Trebuie să facem tot posibilul pentru a apăra integritatea zonei Schengen. Este o zonă a libertății, dar și o zonă a securității. Mulțumesc! Văd că sunt câțiva doritori să intervină. Cel puțin două persoane au cerut cuvântul. Dacă sunt și alții, vă rog să semnalați asta. Doamna Gomes, aveți cuvântul. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, membru al grupului uh, de lucru condus uh, foarte, foarte bine de Carlos Coelho și, într-adevăr, a fost interesant uh, cum am muncit noi acolo și cum am interacționat cu comisia, perfect de acord cu comentariile făcute de colegul meu, mai ales în ceea ce privește îngrijorarea pe care a prezentat-o cu Regatul Unit. Și, într-adevăr, accesul la SIS, după ce Regatul Unit nu va mai fi în UE, cu toate implicațiile pentru viitor. Pe parcursul lucrărilor am tot descoperit lucruri surprinzătoare, ba chiar șocante. Vreau să menționez trei. În primul rând, un stat membru principal, nu o să zic numele, a folosit anumite canale din cauza evaluării de risc făcute de, făcută de autoritatea competentă și a decis să nu mai acorde vize Schengen anumitor persoane. Și totuși, găsim aceste persoane pe teritoriul statului membru respectiv, ajunse pe alte canale, nu știu <coughs> cum a reușit să primească totuși acces în Schengen. Este foarte grav. Se dedublează canalele și asta ar putea submina, după părerea mea, sistemul. În al doilea rând, aici îndrăznesc să numesc țara, Malta. Am înaintat acest caz nu doar în fața grupului de lucru, ci și în fața comisiei. Mi s-a spus că există un sistem de fraudă pentru a vinde vize. Schengen, dar și naționale. O face cineva chiar din uh, biroul uh, premierului, uh, libienilor, algerienilor în principal. Malta e ce e, e o insulă. Oricine are o viză națională pentru Malta se poate urca pe un feribot. După câteva ore, aflându-se în Italia, deci în orice caz pe Europa continentală. Sunt mai, nu, mai multe feriboturi care asigură această conexiune. Se face prin mituirea funcționarilor publici, Neville Gaffa este funcționarul public care săptămâna trecută a mers în Libia pretizând că este un trimis al premierului Maltei acolo. Premierul a negat că a trimis pe cineva într-acolo. În presă, el a fost prezentat astfel, a fost chiar întâmpinat de Ministerul pentru Afaceri Interne și de Ministerul pentru Sănătate și de alt uh, de altă persoană importantă, și ce mă șochează pe mine sunt dovezile, dovezile care există. În Malta e și o cauză pe rol acum în instanță. Comisia însă ce spune? Că nu știe nimic și că nu are cum să controleze situația. Eu cred că în această situație Comisia pur și simplu închide ochii la riscurile grave și nu pot accepta această comisie. Am înscris din partea comisarului Avramopoulos, am auzit și la grupul de lucru mesajul similar din partea reprezentantului comisiei, eu nu accept așa ceva. Nu accept această încercare a Comisiei de a se dezice de o răspundere pe un subiect care într-adevăr compromite integritatea sistemului Schengen. Chiar nu este acceptabil. Și o a treia chestiune se referă la faptul că a, noi am mers Meia, Melia. Situația este foarte gravă. Sunt două teritorii din nordul Africii și la Senta. Ceuta, mă scuzați. Sunt zone îngrădite, dar uh, foarte vulnerabile din cauza gestionării de acolo. Sunt rețele infracționiste care profită de pe urma a fluxului de migranți și uh, solicitanți de azil. Pentru autoritățile spaniole, autor eforturile sunt uh, impresionante, dar, totodată, vedem cum uh, lipsește ajutorul unor instituții europene, Frontex și alții, și totuși e vorba de o frontieră europeană. M-a șocat acest fapt, problemele acestea există tocmai pentru că, până la urmă, suntem în Europa și autoritățile naționale exercită controlul, așa cum știu ele mai bine, dar instituțiile europene, Frontex și Comisia, nu sunt atente la ce se întâmplă, ceea ce e grav. Nu mai menționez uh, problema Golden Visas, nu mai menționez uh, faptul că neavând un PNR care să cuprindă zborurile interne, ceea ce se întâmplă în numeroase state membre pe aerodromuri, cu toate încălcările față de sistemul Schengen, este în afara oricărui control. Sunt probleme grave care ar uh, impune o cu totul și cu totul altă abordare din partea Comisiei. Mulțumim, doamnă Gomes. Are cuvântul doamna Intveld. Yes, just very briefly because I... Da, foarte pe scurt, fiindcă sunt uh, în mare parte de acord cu ce a spus uh, Ana Gomes, și anume că dacă, că integritatea zonei Schengen depinde de comportamentul statelor membre și ai dat niște exemple de comportament uh, sub semnul întrebării, sau vreau să adaug și cazul Poloniei, unde am văzut că SIS-ul uh, este folosit abuziv pentru a hărțui ONG-urile care critică guvernul. Deci cred că avem nevoie neapărat de o dezbatere mai aprofundată și deja de săptămâna trecută, când am prezentat raportul uh, privind uh, Malta, am uh, întrebat dacă aceste vânzări de pașapoarte sau de permise de ședere sunt compatibile cu zona Schengen. Considerăm că există probleme în ceea ce privește refugiații, azilanții și societatea de azil, dar uh, când, uh, dar cei care își cumpără pașapoarte și permise de ședere n-au nicio problemă, păi primim cu brațele deschise. Deci am vrea să, aș vrea să discutăm despre asta la grup și mă bucur foarte mult că criticați accesul uh, la SIS uh, oferit în continuare Regatului Unit, bineînțeles, trebuie să, sim, să fim foarte atenți, fiindcă e limpede că vom fi prieteni și uh, aliați, dar uh, situația se schimbă. Deci mă bucur că ați luat această poziție. Do- doamna Invel și acum dumneavoastră aveți cuvântul doamna Regiat. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, lui Carlos Coelho pentru activitatea sa și pentru tenacitatea sa și pentru mm, uh, capacitatea asta de ascultare, nu suntem întotdeauna pe aceeași lungime de undă, dar, dar uh, cred că depășim divergențele în marele interes european pentru că suntem de acord asupra rezultatului pe care îl dorim. Eu ce am reținut uh, de la acest grup de lucru și vreau să mulțumesc și secretariatului și echipelor noastre, pentru că fără ei nu am fi reușit să facem tot ce am uh, reușit să facem și, într-adevăr, cu toții ținem la spațiul Schengen, la zona Schengen, la libertatea de circulație pe care o oferă acest spațiu, dar uh, ce mă îngrijorează, ce mă sperie pe mine și după ce m-am implicat acest grup de lucru este instrumentalizarea spațiului Schengen de către statele membre. Principalele probleme sunt, bineînțeles, legate de statele membre și uh, uh, de neajunsurile lor, iar una dintre principalele lecții pe care am învățat-o eu și lucrurile se vor, se vor îmbunătăți prin uh, textele pe care le votăm noi aici, dar aceasta se referă în principal la faptul că Comisia nu are suficiente uh, mijloace la dispoziție pentru a face controle eficiente. Ni s-a spus că aceste controle, de fapt, nu erau inopinate în realitate. Deci, dacă vrem să avem un control eficient, eficace, trebuie să fie neanunțate uh, și să poată avea loc oricând din partea serviciilor ad hoc uh, cu mijloace ad hoc, ceea ce nu se întâmplă la ora actuală. Și al doilea lucru, ați spus dumneavoastră acest, uh, ați, ați spus dumneavoastră acest lucru, e vorba de controle interne și menținerea acestora. Aici vreau să adaug și proasta folosire a acestor controle interne de către unele state membre care fac controle uh, din motive care noi ciclinci că cu motivul pentru care au fost solicitate uh, aceste controle la frontieră. Nu vreau să dau nume, dar mă, mă gândesc uh, la unul care nu este departe de mine și uh, știți prea bine ce se întâmplă, despre ce vorbesc și mi este lamentabil această situație, fiindcă cred că afectează întregul spațiu Schengen și credibilitatea sa uh, față de populațiile din aceste regiuni vizate. Și eu, uh, ca și dumneavoastră, sunt îngrijorată uh, în ceea ce privește Brexitul și problemele legate de Regatul Unit, fiindcă eu ce am reținut din ce s-a vorbit la grupul de lucru este că Regatul Unit avea un fel de folosea în mod unilateral SIS-ul și că acest lucru ar a adus cu sine probleme, iar Consiliul nu avea o atitudine prea ad hoc în ceea ce privește chestiunea uh, Brexitului și presiunii pe care o aduce cu sine Brexitul. Și bun, da, putem să continuăm să avem uh, relații uh, utile cu Regatul Unit, dar numai pe un fundament sănătos, la ora, iar la ora aceasta temelia acestor relații nu este prea sănătoasă și vreau să vă vorbesc și despre temerile pe care le am în ceea ce privește Bulgaria, fiindcă Bulgaria nu este în spațiul Schengen, dar a întocmit condițiile necesare pentru a deveni membru al spației Schengen. Ce se întâmplă acum la frontiera cu Turcia îmi pune în continuare semne de, îmi ridică semne de întrebare. Eu am fost șef de delegație a unei misiuni care s-a deplasat uh, la granița dintre Bulgaria și Turcia iar cifrele pe care le uh, avem astăzi în ceea ce privește persoanele care încearcă să traverseze granița acolo mă fac să bănuiesc, uh, să am bănuieli în ceea ce privește, sau îndoiel, pardon, în ceea ce privește uh, posibilitatea de a aplica întreaga legislație europeană uh, în ceea ce privește cetățenii turci care ar putea să ceară azil, dat fiind cooperarea polițienească foarte eficientă între Turcia și Bulgaria, care are uh, un uh, trecut vechi de 45 de ani, care și este solidă, pentru că a trecut pe mai multe regimuri și nu cred că ar fi uh, în uh, detrimentul solicitanților de azil, chiar dacă nu este subiectul pe care îl abordăm astăzi, cred totuși că uh, este ocazia de a uh, relua discuția despre această frontieră. Și vă spun din nou ce v-am spus și la ultima reuniune de lucru, cred că ar fi mare păcat nu avem un document scris, indiferent de ce fel de formă avem de lucru sau așa mai departe, un fel de bilanț al activității făcute în acest cadru, fiindcă trebuie să existe o trecere în revistă a acestei activități care să poată fi punctul de plecare pentru următorul uh, mandat și încă o dată vă mulțumesc, domnule raportor. Mulțumesc, sunt o, uh, comentarii, dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci poate ne spune comisia câte ceva, dacă dorește. Să ne spună ceva despre acest uh, grup uh, pentru zona Schengen. Am înțeles că avem uh, reprezentantul comisiei, uh, Olivier Seifhardt. Doriți să luați cuvântul? Înainte de a da din nou cuvântul domnului raportor, mulțumesc și bună ziua! Ne bucurăm foarte mult să lucrăm cu grupul de control pentru zona Schengen și cu domnul Coeliu. Aceste discuții sunt uh, benefice ambelor părți și am încercat să transmitem, bineînțeles, toate informațiile pe care le avem cu privire la Schengen fiind convinși, știind foarte bine că Parlamentul European și mai ales domnul Coeliu sunt mari apărători ai zonei Schengen. S-a vorbit foarte mult despre riscurile cu care se confruntă această zonă în ultimii ani. S-a vorbit despre grupul de experți, s-a vorbit domnul raportor despre grupul de experți. Eu am avut onoarea de a prezida acest grup în 2011-2012, când am pregătit legislația Eurosur și atunci Parlamentul European, Secretariatul Libe a fost invitat și a participat în mod regulat la acest grup. Ce s-a întâmplat în 2017-2018 când a, am încercat să resuscităm acest grup de experți cu statele membre pentru evaluarea Eurosur a fost că din punctul de pe partea noastră, noi a trebuit să insistăm la un, la un anumit moment să se urmeze procedura care ceea ce însemna că aveam nevoie de o solicitare oficială de la Parlamentul European pentru a participa la acest grup, deci nu putea să meargă mai departe participarea neoficială, deci există o participare oficială și odată ce se primea această uh, solicitare oficială pentru noi, singur uh, participarea era imediat uh, acceptată și nu se punea nicio problemă. Îmi cer scuze dacă au fost neînțelegeri sau blocaje. Asta este explicația. Noi am fost întotdeauna deschiși participării Parlamentului European la acest grup de lucru. Iar în final vreau să vă spun că sperăm să putem continua această cooperare. Cred că va fi și mai necesară uh, în următorii, ani, în următoarele luni, chiar și mai mult decât la trecut, din, din trecut, fiindcă, din păcate, Schengenul rămâne în continuare un uh, subiect uh, de actualitate, să zicem, nu, nu putem să zicem să ne întoarcem la Schengen, pentru că suntem, există zona Schengen, dar ar trebui să ne întoarcem la o uh, funcționare normală a zonei Schengen și sperăm că acest grup de control uh, va juca un rol important în acest sens și uh, Parlamentul European și cel puțin asta sperăm noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Coeliu. Vreți să spuneți câteva cuvinte acum în finalul acestei discuții? Mulțumesc tuturor uh, membrilor grupului de lucru. Uh, am avut o echipă foarte bună și uh, încercăm să, să îndeplinim angajamentele pe care ni le-am asumat la nivelul comisiei noastre și vreau să vă spun în al doilea rând că ne vom ocupa de chestiunile pe care le avem de rezolvat fiindcă mai avem uh, lucruri de soluționat uh, și de dezbătut înainte de a ne asigura, de a asigura controlul democratic. Și în al doilea rând uh, vom da curs propunerii doamnei Vergia, încercând să lăsăm noului mandat toate informațiile pe care le-am obținut noi prin activitatea noastră. Probabil că uh, Calendarul va fi destul de strâmt, nu vom avea ocazia de a solicita încă un raport suplimentar, așa cum am făcut anul viitor, anul trecut, mă scuzați, dar uh, vom încerca să, le să lăsăm așa o moștenire a activității noastre pentru următoarea legislatură și pentru celelalte instituții. Mulțumesc foarte mult pentru încrederea pe care mi-ați încredințat-o. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule Coeliu, vă mulțumim cu toții. pentru activitatea dumneavoastră. Și următorul punct trebuia să înceapă la 4, 4 45, despre jumătate de oră. Haideți să facem o pauză, fiindcă doamna Mețola nu este aici. Sau... Următorul punct se referă tot la Schengen. Situația României și Bulgaria și cred că Și, deci, era programat acest punct la 5 fără un sfert. Deci, cred că ar trebui să, să luăm o pauză de jumătate de oră, după care revenim. Mulțumesc. Deci, ne reluăm lucrările la 4.45. Nu? No?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 Auto Well, back to work. Înapoi la treabă. Să ne reluăm lucrările cu punctele 5 și 6, dezbatere comună. The report from the Commission to the European Parliament. Avem o de partea Comisiei către Parlament uh, în legătură cu progresele făcute de Bulgaria în cadrul mecanismului de cooperare și verificare și un raport al Comisiei către Parlament și Consiliu în legătură cu progresele făcute de România în cadrul uh, mecanismului de cooperare și verificare. De la aderarea acestor țări la Uniunea Europeană, în ianuarie 2007, Comisia a stabilit acest mecanism de cooperare și verificare ca măsură tranzitorie de asistare, de a ajuta aceste țări să uh, depășească neajunsurile și să îndeplinească reforma justiției, să combată corupția și în cazul corupției uh, Bulgariei să combată crima organizată și să evalueze progresele făcute. Deci suntem aici pentru a asculta prezentarea ultimului raport publicat în noiembrie, uh, domnul William Slate, directorul secretariatul general uh, al comisiei, deci ne va face această prezentare. Domnule Slate, sper că vă pronunț uh, corect numele. Aveți cuvântul pentru următoarele 10 minute, după care vom avea o discuție pe acest subiect. Domnule Slate, aveți cuvântul. Thank you very much, Chair, and thanks again to the... Vă mulțumesc, domnule președinte, îi mulțumesc și Comisiei dumneavoastră pentru că ne oferi și nouă ocazia Comisiei Europene să vă prezentăm acest raport. E important, în primul rând, să reamintim contextul acestor rapoarte. E vorba de uh, raportul MCV din ianuarie 2017. Vă aduceți aminte, poate că atunci Comisia Europeană a profitat de ocazie pentru a avea o evaluare, pentru a face o evaluare de 10 ani, deci pentru a vedea progresele realizate în acea perioadă de 10 ani. Prin urmare, Comisia a început să aibă o abordare puțin diferită. În primul rând, în acele rapoarte se spunea că există o serie limitată de recomandări care încă sunt uh, neîndeplinite, însă pot fi totuși îndeplinite în timpul mandatului actual al Comisiei, acesta fiind uh, obiectivul politic stabilit de președintele Juncker. De asemenea, ne-am concentrat pe pașii necesari pentru a internaliza reformele și pentru a vedea cum putem sprijini uh, viabilitatea acestor reforme. Dacă recomandările erau stabile și dacă totul era îndeplinit, deci se putea uh, încheia uh, acest progres, bineînțeles, cu condiția ca schimbările și reformele să fie irreversibile. Deci, comisia și-a pus două întrebări. În primul rând, care este starea situației, deci după recomandările făcute în ianuarie 2017 și dacă cumva lucrurile s-au schimbat, dacă progresele au fost reversibile cumva și asta dacă ar putea pune la îndoială progresele realizate în ianuarie 2017. Cum spuneam, s-a analizat cu atenție, am avut personal care s-a ocupat special deci de aceste dosare. În primul rând, să trecem la Bulgaria. Aici raportul comisiei uh, marchează uh, eforturi continue pentru a implementa recomandările. Deci, pe scurt, concluzia generală a raportului e că, deși situația încă nu e uh, practic um, perfectă, sunt totuși pe calea ce bună. În ceea ce privește trei obiective de referință, acestea au ajuns în punctul în care pot fi considerate ca fiind încheiate provizoriu. Și asta ca urmare a progresului făcute la recomandări, cum ar fi în uh, domeniul Consiliului Suprem al, al um, Magistraturii, modificarea codului penal și Comisia monitorizează în continuare aceste domenii pentru a confirma situația. În ceea ce privește recomandările din domeniul reformei justiției, a combaterii corupției la nivel înalt și a corupției în general, aici mai trebuie făcute lucruri. E important, de pildă, să, să se arate că nu agenția anticorupție, care e un element inovator în ultimii ani, își poate consolida activitatea ca instituție care să-și aducă contribuția la sarcina comună de a îmbunătăți um, situația condamnărilor pentru corupție la nivel înalt. Deci e important ca această agenție să poată juca un rol important în acest domeniu. Un raport se arată că de multe ori uh, se fac progrese, dar Comisia va monitoriza în continuare progresele ne așteptăm că dacă se urmează actuala tendință pozitivă și dacă se vor concentra asupra recomandărilor, Bulgaria va reuși să încheie mecanismul de cooperare și verificare înainte de mandatul acestei comisii europene. Acum, referitor la România. În cazul României, situația este mai complicată. Și aici Comisia a trebuit să își pună a doua întrebare, și anume dacă progresele sunt reversibile sau nu, dacă evaluarea din ianuarie 2017 mai e valabilă sau nu. Comisia a conchis că România a întreprins acțiuni în mai multe domenii care uh, reprezintă practic uh, ceva reversibil. Dacă e să ne gândim la raportul din ianuarie 2017, atunci spuneam că exista riscul ca România să redeschid anumite capitole pe care uh, le consideraserăm încheiate. Deci era practic o prefigurare a situației actuale. Din păcate, această tendință de reversibilitate nu s-a oprit. Acțiunile întreprinse de guvernul român au uh, impus uh, recomandări din partea Comisiei în trei domenii. Reformele justiției, numirea și revocarea magistraților, și codul penal. Recomandările cer uh, ca România să-și uh, revină, uh, să reanalizeze măsurile în lumina recomandărilor făcute în cadrul MCV-ului și în cadrul avizelor emise de Greco și de Comisia de la Veneția. Greco fiind grupul de state împotriva corupției de la Consiliul Europei. În ceea ce privește numirile, aici ar trebui să se restituie rolul important al Consiliului Suprem al Magistraturii în acest proces de numire. Acum, în ce privește abordarea autorităților române din ultimii ani, aceasta a avut un impact asupra analizei din ianuarie 2017 și a recomandărilor din acea analiză. Și vedeți în raport că se trec în revistă recomandările una câte una, se vorbește despre aspectele tehnice. Cum ar fi, de exemplu, activele disponibilizate, deci, deci aici, din păcate, nu s-au făcut progrese. General, acele 12 recomandări nu s-au făcut progrese suficiente. Ce putem spune? Concluzia la care ajunge comisia e ca și cea observatorilor. Suntem practic pe aceeași lungime cu analiza comisiei de la Veneția, care are două avize, care a emis două avize, unul cu privire la legile justiției și un alt aviz cu privire la codul penal avize care ne-au ajutat foarte mult pe noi, Comisia Europeană. Deci concluziile noastre sunt practic uh, uh, asemănătoare cu concluziile Comisiei de la Vainețea. Să nu uităm de asemenea și rezoluția Parlamentului European adoptată mai devreme luna aceasta. Comisia a subliniat de asemenea faptul că e dispusă să dialogueze și să coopereze uh, cu autoritățile române în ceea ce privește aceste recomandări, însă e esențial ca România să combată uh, din nou cum trebuie corupția și să asigure independența justiției. În ultimul rând, ca să mai menționez acum următorii pași și în ceea ce privește raportarea ulterioară, se va face încă o Uh, evaluare, deci până la sfârșitul mandatului actualei comisii. Vă mulțumesc! Okay, Mrs. Lace, thank you for... Mulțumim, domnule Slays, pentru raportare. Acum, membrii nu doar din Comisia Libe, ci conform regulii 206 pot interveni. Deci membrii ai altor comisii parlamentare au acum dreptul de a lua cuvântul și de a participa la această discuție. Deci cei care vor să intervină sunt rugați să ne facă semn să ridice mâna. Domnul Pavel este primul care și-a indicat intenția de a vorbi. Aveți cuvântul, domnule Pavel. Mr. prezent. Yes, Mr. Pavel. Yeah. Bună ziua, dragi colegi, sau bună seara, mai bine zis. Uh, vreau să-i mulțumesc Comisiei pentru că a venit astăzi aici, dar vreau să pot să-i mulțumesc și la final dacă ne răspunde concret și fără a răspunde cumva uh, evaziv la întrebările care le voi adresa. Începând cu 2010, România nu mai are nicio obligație juridică față de MCV, așa că vă rog frumos să-mi indicați în baza cărui articol din uh, tratat încă acest MCV există. Vreau să-mi spuneți ce cadru legal stă în spatele acestui mecanism astăzi în 2018. În acest raport, de această dată, Comisia Europeană și-a depășit cu mult prerogativele pe care le are prin tratatele și acordurile europene – oricum, dumneavoastră nu aveți competența de a institui astfel de mecanisme discreționar pentru doar două state. Ar trebui, dacă vă place atât de mult acest mecanism și este atât de eficient, să fie valabil pentru toate cele 28 de state, în curând 27. Faptul că a solicitat ca România să nu aplice legile votate ale Parlamentului Național și validate de Curtea Constituțională este o ingerință directă și inacceptabilă în ordinea constituțională a unui stat membru. Dumneavoastră ați, ați avut prin acest uh, raport o emisiune directă în chestiuni ce țin exclusiv de suveranitatea statului român. Aveți în raport mențiuni care vizează direct persoane și mă refer aici la procesul sau procedeul de numire a uh, procurorului șef DNA, doamna Florea, unde solicitați încetarea acestei numiri, deși nu s-a pronunțat final președintele României. Mai solicitați suspendarea procedeului de, a, de, de înlăturare a procurorului general, deși acesta respectă toate, toate legile și a fost uh, organizat de către Ministerul Justiției, de către Ministrul Justiției, punct cu punct cum scrie în lege. Deci, iată, apărați o persoană și o discreditați pe cealaltă. Este inacceptabil ca România să se solicite astfel de lucruri, având în vedere, și Germaniei nu, având în vedere că în Germania a fost demis Procurorul general după o singură zi pentru că l-a criticat pe, pe, ministrul general, pe ministrul german al justiției. Cum vă explicați, domnilor, această dublă măsură? Și, repet, vreau un răspuns uh, ferm la această întrebare. Toate legile justiției criticate în raportul dumneavoastră respectă cadrul și limitele constituționale. Acest lucru dumneavoastră nu-l respectați. Este inacceptabil ca reprezentanții Comisiei să dea dispoziții Consiliului Superior al Magistraturii, care de altfel l-ați și lăudat în, uh, în luarea dumneavoastră de cuvânt și să, să îi solicitați uh, declanșarea înlocuirii conducerii inspecției judiciare. Când, și știți ca reacție după, după ce ați publicat acest raport MCV, Consiliul Superior al Magistraturii da, v-a răspuns printr-o scrisoare în care spune în felul următor. Noi am solicitat înființarea acestei inspecții judiciare și am, am solicitat-o exact pentru a garanta independența magistraților. Cum explicați răspunsul dat de Consiliul Superior al Magistraturii după ce ați publicat acest raport, arătând practic că, într-un fel, mințiți? Mecanismul de cooperare și verificare recomandă suspendarea legilor justiției pentru că ar încerca ar încălca independența justiției. În realitate, Consiliul Superior al Magistraturii, garantul independenței justiției, susține că în cadrul procedurilor privind adoptarea legilor justiției CSM a avut o, at o atitudine pozitivă, formulând numeroase propuneri menite să îmbunătățească reglementările legale în domeniu, multe din acestea fiind de altfel însușite în procesul legislativ. Dumneavoastră cereți reluarea acestui proces și cereți o implicare mai puternică a CSM și iată ce ne spune CSM că în acest proces care a stat la baza acestor modificări au jucat un rol important, au amendat aceste legi și foarte multe din propunerile lor au fost acceptate. Se contrazic. Dragi colegi de la Comisia Europeană, vă rog frumos să-mi spuneți cine vă dă informațiile care stau la baza acestor rapoarte. De ce ascultați doar uh, anumite surse și nu luați în considerare ce spun exact instituțiile care dumneavoastră le veți mai puternice și mai vocale? Vă rog să-mi spuneți exact ce informații stau la baza acestor rapoarte care sunt, repet, discreționare la adresa a două state membre. Acest raport este unul, acest mecanism este unul politic, folosit politic, de state membre care nu doresc ca România și Bulgaria să ajungă în spațiul Schengen pentru că le, le, um, le-ar crea probleme economice acelor state membre. Și nu spuneți mie, Comisia Europeană, din nou, că acest raport nu are nicio legătură cu Schengen, pentru că ceilalți um, uh, lideri europeni care sunt în Consiliu și se opun uh, intrării României și Bulgariei în spațiul Schengen, exact acest lucru spun. Cât timp avem mecanismul de cooperare și verificare, nici nu ne gândim să votăm în jai intrarea României în Schengen. Deci, dacă îmi spuneți dumneavoastră aici că nu este adevărat acest lucru, permiteți-mi să nu vă cred. Am să închei prin uh, uh, încă un, un lucru care dumneavoastră îl cereți către România. Îi cereți țării mele să-și desconsidere propriul Parlament, să încalce propria Constituție și deciziile Curții Constituționale și să oprească numirea unui candidat la uh, șefia DNA. Asta cereți dumneavoastră, să încălcăm legea într-un într un mecanism de cooperare și verificare care să garanteze respectarea statului de drept. Aceste lucruri, dragi colegi, uh, alimentează în țara mea un sistem antieuropean, un mesaj antieuropean. Noi suntem pro-europeni, dragi prieteni, dar văzând, oamenii văzând cum uh, folosiți acest mecanism politic, într-un mod politic, îi duc în, în direcția greșită, în direcția antieuropeană. Iar noi nu ne dorim acest lucru, ne dorim să fim tratați Uh, egal și să avem parte de aceeași uh, comportament cum au și alte state membre și de aceleași drepturi și obligații. Mulțumesc! Excuse me, don't exceed the reasonable time. Vă rog să nu depășiți un timp rezonabil de intervenție ca să putem să ne încadrăm. Domnule Господин председател, докладът на Европейската комисия... Ademov, mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește instituțiile din uh, Bulgaria, se dorește reformarea sistemului judiciar. Pentru prima dată, trei din șase indicatori vedem că pot fi considerați închiși, provizoriu. E vorba de obiectivele legate de independența judiciară. Deci trei capitole au fost închise provizoriu și raportul arată că, în teorie, Bulgaria poate să vadă acest mecanism oprit sub mandatul Comisiei de acum. E foarte clar că aceste reforme sunt irreversibile și este foarte important să subliniem realizările Bulgariei și rezultatele favorabile vedem cum uh, contribuția parchetului a fost uh, punctată ca fiind pozitivă și în mod corect, așa, în raport. Există garanții în ceea ce privește uh, independența parchetului, ceea ce este iarăși foarte bine, pentru a combate criminalitatea organizată. Sunt mai multe anchete la nivel înalt, împotriva criminalității la nivel înalt, au fost menționate și ele. Nu sunt recomandări noi și asta ne face să credem că mecanismul poate să se încheie la anul. Și după ce se închide mecanismul, sperăm să nu mai fie nicio scuză utilizată de anumite state membre pentru a nu fi admiși în spațiul Schengen. Vă mulțumesc! Mulțumim! Domnul Radev are acum cuvântul, vă rog! Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Doresc să mulțumesc Comisiei Europene pentru acest raport obiectiv. Sunt uh, recomandări în uh, raport și mesajul este foarte clar. După implementare, procesul eh, MCV va, se va sfârși odată pentru totdeauna. Raportul din noiembrie 2017 a constatat că țara face eforturi pentru a implementa recomandările. N-au fost emise noi recomandări. În raportul cel mai recent, din noiembrie, Comisia Europeană spune că s-a făcut progres considerabil în ceea ce privește implementarea recomandărilor din ianuarie 2017. Trei din șase indicatori pentru Bulgaria pot fi considerați închiși în mod provizoriu. Raportul de asemenea spune că dacă Bulgaria continuă procesul de reformă în același ritm, atunci procesul MCV poate fi închis chiar în timpul acestei legislaturi sub mandatul acestei comisii. Și totuși sunt anumite state membre care în continuare blochează aprobarea la Consiliu și nu vor să facă trimitere la garanțiile din acest raport. Și anume că MCV poate să se încheie sub mandatul comisiei uh, actuale. De fapt, în continuare auzim apeluri de continuare a procesului MCV, fără niciun fel de termen, în urmă cu 10 ani ar fi fost justificat așa ceva, dar nu în prezent. De asemenea, Bulgaria și România sunt discutate în continuare în comun, ceea ce este inacceptabil, fiind date rapoartele diferite acum despre aceste două țări. În caz că nu știați, permiteți-mi să spun că MCV-ul, așa cum a fost el creat, nu duce la rezultate concrete. Se utilizează de multă vreme ca instrument pentru atacuri politice de scurtă durată, care nu generează o discuție mai amplă în ceea ce privește procesul de reformă. Nu mă înțelegeți însă greșit. Țara mea va implementa pe mai departe recomandările, va face toate reformele necesare, dar realizările noastre trebuie să fie punctate ca atare, iar MCV-ul ar trebui să se încheie după implementarea ultimelor trei recomandări. Orice altceva ar însemna o dublă măsură aplicată Bulgariei de partenerii săi europeni. Mai mult decât atât, va fi foarte clar că anumite state membre pur și simplu nu vor ca Bulgaria să fie în spațiul Schengen. Asta dacă ar fi să judecăm după legătura cu semnul întrebării între MCV și acest aspect. Și dacă se întâmplă asta, ar fi puse sub semnul întrebării relațiile din Uniunea Europeană și ar fi un caz de discriminare flagrantă la adresa Bulgariei, ceea ce este inadmisibil. Vă mulțumesc! Mulțumim, v-am ascultat, am ascultat comentarii din partea colegilor noștri. Dacă sunt alți doritori, ridică altcineva mâna. Doamna Stevens, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Voi vorbi în olandeză. În ceea ce privește Comisia Europeană, am înțeles că Comisia Europeană a făcut un raport în cadrul exercițiului MCV și mă întreb un lucru. De-a lungul anilor, acest raport a dus la îmbunătățirea situației atât în România cât și în Bulgaria. Deci a contribuit la îmbunătățire. S-a îmbunătățit situația în ceea ce privește statul de drept. Au fost contribuții eficiente în această direcție și care este viziunea pentru viitor, care este predicția pentru viitor. În orice caz, astăzi am primit în mod întâmplător un e-mail din partea unei organizații bisericești. Mi se spune că ar putea fi o problemă în Bulgaria în ceea ce privește recunoașterea uh, confesiunilor, pentru că sunt acum probleme la acest capitol în Bulgaria și se încearcă prin uh, tot felul de tertipuri să se închidă acest subiect. Puteți să-mi oferiți mai multe informații despre asta? Vă mulțumesc! Da, iată o întrebare foarte specifică. Dacă nu sunt alte întrebări sau alte comentarii, Dăm ascultare comisiei acum, după ce a ascultat obiecțiile membrilor la raportul uh, cu privire la MCV despre România și despre Bulgaria. Doriți să răspundeți, vă rog? Poftiți! Mulțumesc foarte mult! Cu mare drag explic uh, mecanismul acesta, de ce există el, de ce există doar pentru două state membre. E ceea ce a rezultat În urma aderării, ca urmare a situației de la aderare, s-a decis atunci că vor fi implementate aceste două mecanisme ca un fel de garanție, dacă vreți, garanții care au fost uh, aplicate de la aderare încolo și este adevărat că după 2 ani noile garanții n-au mai putut fi aplicate, iar garanțiile care erau deja implementate urmau să continue până ce erau îndeplinite. De aceea, MCV-ul a existat în primul rând și există în continuare. baza aderării celor două state membre. Nu s-a schimbat asta. La fel, vreau să menționez abordarea Comisiei. Nici ea nu s-a schimbat. Comisia își exercită mandatul pe care l-a primit cu privire la MCV în exact același mod, așa cum a făcut-o pe parcursul anilor, și anume cu prudență, cu obiectivitate, discutând uh, cu o gamă amplă de interlocutori. Și după cum am spus deja, faptul că organizații precum Greco, Comisia de la Veneția, alte state membre uh, oferă funcția de observator atât în statul membru cât și în afară, um, arată că există o opinie similară cu cea a Comisiei. Analiza Comisiei redată în acest raport subliniază și ea faptul că Comisia are încredere că a ajuns la niște concluzii justificate și bine întemeiate. Am să mă refer acum la legătura cu aderarea la spațiul Schengen. Tot ce pot să spun este că Comisia s-a exprimat foarte clar de-a lungul anilor, la toate nivelurile, chiar președintele Comisiei a spus-o, nu acceptăm această legătură pe care o fac unii. Nu asta este motivația în spatele MCV, nu acesta este motivul pentru care există MCV. Și noi nu considerăm că e justificată această legătură. Dar recunosc că unele state membre au făcut această legătură, însă nu este una pe care Comisia o acceptă. Întrebarea dacă MCV-ul a dus la vreo îmbunătățire. Comisia este cu siguranță de părere că da. Am putut identifica progres. A fost marcat ca atare în raportul din ianuarie 2017. Am avut dovezi cu privire la acesta. Nu este o soluție de tip panaceu, asta este clar. Cu siguranță, adică Comisia niciodată n-ar susține așa ceva, că știe toate răspunsurile. De asemenea, nici nu spunem că avem drept obiectiv perfecțiunea, ca statele membre să fie perfecte. Noi dintotdeauna am ținut cont dacă recomandările sunt uh, respectate în mod satisfăcător pentru a avea o situație care să fie una rezonabilă comparativ cu alte state membre. Iar raportul din ianuarie 2017 a stipulat asta foarte clar. Este mereu foarte important ca raportul MCV să acționeze într-un într număr limitat de domenii. Aici avem uh, uh, lupta anticorupție, reforma judiciară, lupta împotriva criminalității organizate în cazul Bulgariei. La aceste capitole nu este cuprins totul. Și aici v-ați referit într-o întrebare la biserici. Da, este o chestiune de drepturi fundamentale și nu, nu cunosc cazul uh, cu pricina, dar cu siguranță e ceva ce ține mai degrabă de drepturile fundamentale și, în orice caz, uh, intră în afara domeniului de aplicare al acestui raport. Sper uh, să fi acoperit tot și să fi fost de ajutor acestei comisii. Mulțumesc! Ok, thank you! Mulțumim! Doriți să reacționați la aceste comentarii din partea Comisiei, domnule Pavel? Da, vă rog, dar uh, rapid. Din păcate, la fel cum a fost și în ultimii ani și astăzi nu am primit răspunsuri la întrebări. Am primit doar uh, un discurs de 3-4 minute în care am uh, învârtit cu, cu, cu lingura în supă nu faceți nicio referire în rapoartele dumneavoastră și n-ați făcut niciodată referire la acele protocoale secrete semnate între serviciile secrete și uh, sistemul judiciar, protocoale secrete care îi puneau pe procurori și pe judecători în subordinea agenților uh, din serviciile secrete. De ce nu faceți referire la aceste aspecte în, în uh, raport și de ce nu vedeți uh, sau de ce nu condamnați mai ferm astfel de rapoarte? Pentru că ce, ele sunt într-adevăr protocoale care pot uh, pune în pericol independența sistemului judiciar din România. Poate reușiți să răspundeți la întrebarea aceasta dacă la celelalte n-ați putut. Mr. Slade, uh, has been a very... Slade, vi s-a pus o întrebare foarte directă. Poate reușiți să ne dați și un răspuns. Am apreciat foarte mult asta din partea dumneavoastră. Aș vrea să dau un răspuns direct. Vreau să-i atrag atenția domnului Pavel la pagina 2 din raport, unde există un aliniat extins în legătură cu tocmai acest subiect, protocoale secrete. Deci consultați raportul. That'll be it. That'll be it for the... Asta e, asta e tot. În legătură cu acest punct de pe ordinea de zi. Order for, uh, for the next. Continuăm cu următorul punct paza de coastă. Vă mulțumesc pentru prezență. Stimați membrii care nu erați membrii cu dreptul de pline acestei comisii, însă ați dorit să participați la discuția la punctul anterior, aș vrea să vă atrag atenția că acum trebuie să continuăm cu următorul punct, deci faza de coastă, frontieră, faza de frontieră și faza de coastă. The rapporteur in this point is Mrs. Metzola. Doamna Metzola e raportoare. Punctul era programat la 5.25, deci peste un minut. So may you acquire your patience. Let's wait an additional minute. Deci haideți să dăm dovadă de răbdare și să mai așteptăm un minut pentru ca doamna Metzola să ajungă aici. Și să începem. Dumnea este raportor. Și ar fi bine totuși să o avem și pe dumneai în sală. Thank you all again for your patience. Yes. Mulțumesc tuturor pentru răbdare. O clipă, vă rog. We got our rapporteur in the hall. So let's remind you. Veni și doamna raportor și vă reamintesc că săptămâna trecută directorul executiv de la Frontex uh, ne-a informat în legătură cu actualele activități ale agenției. Am discutat despre noua propunere a Comisiei cu privire la agenția Frontex și astăzi analizăm proiectul de raport cu privire la paza de frontieră și de coastă. Raportoarea este colega noastră, doamna Metzola, pe căreia îi voi da cuvântul imediat, preț de 5 minute după care vom avea și ocazia de a purta o discuție între noi. Doamne Mețola, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ultimele săptămâni au fost foarte ocupate pentru a încerca să finalizăm proiectul de raport și pentru a prezenta o cale pragmatică și realistă uh, în continuare activităților acestei uh, agenții. Deci nu voi intra în toate detaliile, aștept cu mare nerăbdare reacțiile și feedback-ul inițial al colegilor din sală pentru a-mi continua activitatea. Principala modificare propusă de comisie constă în înființarea corpului permanent al agenției. Știm cu toții ce vulnerabilități are UE la granițele externe iar această propunere tocmai acestui neajuns să-i face față, asigurându-ne că vom avea personalul necesar care poate fi desfășurat la graniță. Ceea ce vreau eu să fac e să adaug mai multă flexibilitate în ceea ce privește alcătuirea acestui corp permanent și să propun de asemenea și un calendar realist de înființare acesteia. Știu că s-au pus foarte multe întrebări în presă, dar și la Consiliu și în alte instituții, deci tocmai cu privire la acest lucru și propun aici includerea unei a patra categorii de personal, uh, o echipă de rezervă de reacție rapidă pentru intervenții cu 3000 de membri care pot fi folosiți uh, în caz de urgență în ultimă instanță. De asemenea, ceea ce Uh, categoriile 1 și 3, aici vrem să modificăm compoziția cu 30% cu pragul minim de 5.000 de persoane și pragul maxim de până la 7.000 de persoane. Corpul trebuie înființat treptat ca să fie funcțional pe deplin în maxim 5 ani de la intrarea în vigoare a regulamentului. Și asta, de asemenea, pe baza informațiilor pe care le-am primit de la cei care sunt activi în acest domeniu. O altă modificare importantă, returnările. Eu sunt pentru consolidarea sistemului actual, însă în același timp acesta trebuie să fie legat de o, să fie condiționat de o protejare a drepturilor fundamentale și propun cinci garanții care să fie obligatorii pentru agenție în orice uh, operațiune de returnare către o țară terță orice negociere pentru a stabili statutul unei țări terțe, deci trebuie să se facă uh, după ce se face o evaluare a acelei țări terțe, evaluare care să fie comunicată Parlamentului European. Dincolo de această evaluare, trebuie să se facă o evaluare a proceselor de returnare către țara terță respectivă și asta trebuie să se facă dacă se intenționează să se desfășoare misiuni de returnare de, uh, la o țară terță către o altă țară terță terță. Această posibilitate trebuie limitată. Intervențiile trebuie să se limiteze doar la țări și regiuni considerate ca fiind sigure de către ICNUR. Înțeleg că este unul din punctele cele mai controversate și aștept să văd care sunt părerile raportorilor din umbră. Cum putem face ca aceste garanții să funcționeze uh, și pe teren, deci nu doar pe hârtie. Acum, la drepturile fundamentale. Asta în urma feedback-ului inițiat de la colegi. Am introdus trimiteri mai puternice în întregul text, uh, consolidez um, importanța mecanismului de plângere a ofițerului pentru drepturi fundamentale și subliniez importanța alocării de fonduri uh, în acest domeniu. Am luat legătura cu multe părți implicate care mi-au spus ce probleme există pe teren la granițele noastre externe. Principala, frontier, principala problemă e lipsa de resurse umane și financiare, bineînțeles, și de aceea propun uh, Uh, să se facă legătura dintre uh, echipele desfășurate de statele membre și uh, activele tehnice trimise și contribuția statului respectiv. În ceea ce privește armele și operațiunile, trebuie lămurit aici tot ceea ce se întâmplă, însă, în ceea ce privește o competență legată de emiterea și respingerea de vize. Doar grănicerii trebuie să aibă această sarcină conform subsidiarității. În ultimul rând, ca să rezum celelalte modificări majore la acest proiect de raport pregătirea să fie o parte integrantă a operațiunilor agenției. Introduc un mecanism de control intern și o revizuire externă independentă a tuturor programelor de training. Includ conceptul de componentă orizontală care să fie la baza tuturor componentelor sectoriale ale gestiunii integrate a frontierelor europene. Drepturile fundamentale, educația și trainingul sunt astfel de componente orizontale propun de asemenea să se consolideze rolul Parlamentului European cu privire la toate aspectele ce țin de regulamentul agenției și optez pentru o menținere a acordului la care s-a ajuns uh, acum doi ani între Parlament și Consiliu. Și spun clar, în această privință eu nu vreau să reinventez nimic de la capăt. Acum, ofițerii internă uh, sunt de obicei în misiune pentru o perioadă mai lungă de timp. În amendamentul meu uh, extind sfera de aplicare a acestor ofițeri antenă care să poată fi trans- trimiși, în, uh, trimiși în misiuni și în afara uh, uh, Uniunii Europene. Deci acești ofițeri să poată să desfășoare misiuni și în afara Uniunii Europene, însă tot timpul sub controlul Parlamentului European. Acum, dragi colegi, uh, stimați raportori din umbră, aștept cu nerăbdare toate părerile dumneavoastră în legătură cu proiectul meu de raport. se va deschide și termenul de înaintare a amendamentului, aș vrea deja să știu care sunt părerile dumneavoastră și sper că acordul final să fie sprijinit de cât mai multe grupuri politice cu putință. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Mețola, pentru prezentarea proiectului de raport. Acum raportorii din umbră vor interveni. Începem cu colegul nostru, Niedermüller. Very much. Um, We remember that in 2000... Mulțumesc, domnule președinte. Ne amintim că în anul 2016 colegislatorul a reușit să adopte rapid regulamentul Frontex, care a intrat în vigoare mai târziu în acel an. Regulamentul astfel adoptat a transformat Frontex într-o agenție europeană cu drepturi de pline, mandatul său fiind extins în mod simțitor. La doi ani după aceea, Comisia înaintează o altă propunere pentru a lărgi mandatul acestei agenții pe mai departe. Doresc să-i mulțumesc, doamne Mețola, pentru munca excelentă. Proiectul de raport este în spiritul propunerii Comisiei și uh, îl privesc uh, cu mare prudență. Include câteva elemente pe care le salut, de exemplu, efortul de a consolida drepturile fundamentale, uh, accentul pe educație, pe formare și accentul pe consolidarea Parlamentului European, rolului Parlamentului European. Dar în ceea ce privește uh, și în ceea ce privește calupul principal de text, mi se pare că ne bazăm pe uh, ceea ce s-a stipulat inițial și pe faptul că trebuie să fie 1500 de persoane în uh, corpul de acțiune permanent. Dar nu m-a convins necesitatea de a introduce alte prevederi în anul 2016 și nu mă convinge nici acum. Mie mi se pare că celelalte lucruri se referă mai degrabă la acțiunea externă din Uniunea Europeană și nu neapărat de nu se referă neapărat la gestionarea frontierelor externe. A oferi uh, prerogative executive uh, pentru a spori capacitatea operațională a acestei agenții reprezintă totuși un lucru care trebuie analizat cu precauție. Înțeleg că membrii ar fi sub instrucția statelor membre vizate, dar asta înseamnă și că statele membre rămân răspunzătoare de acțiunile agenției. Din punctul meu de vedere, sporirea mandatului agenției ar trebui să fie cuplată cu sporirea răspunderii agenției și a uh, asumării acesteia. Supravegherea ar trebui sporită la toate nivelurile, inclusiv în ceea ce privește numirea directorului executiv și directorului executiv adjunct. Și ca un ultim mesaj, grupul meu e gata să lucreze constructiv pe acest proiect de raport, căci noi considerăm că este foarte important și deci SND-ul va încerca să fie cât se poate de constructiv. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Niedermüller, și acum, în numele ECR, domnul Videcen. Vist Vistisen, mă scuzați. Președinte a pronunțat greșit. Uh, dear colleagues, um, dear... Dragi colegi, uh, Vă mulțumesc, uh, domnul raportor, pentru acest prim document de lucru pe baza căruia putem să începem negocierile. În general, sunt de acord cu această agenție de pază de coastă și de frontieră. În Europa avem o zonă de libertate de circulație fără uh, granițe interne, ceea ce înseamnă că gestionarea granițelor externe reprezintă o răspundere a tuturor statelor membre și trebuie să fie luată în serios. Criza a avut, uh, uh, a arătat că există slăbiciuni și lacune în ceea ce privește mecanismele existente, iar pentru a depăși aceste slăbiciuni trebuie să, că agenția joace un rol crucial în acest sens. E nevoie de persoane suplimentare, de echipamente suplimentare, de consolidarea competențelor și în, în ceea ce privește returnarea solicitanților de azil care nu au primit aprobare către țările de origine, mai multă cooperare cu țările de origine și, uh, și totuși uh, nu este nevoie, după părerea mea, de competențe suplimentare în ceea ce privește transferul de răspundere, în ceea ce privește uh, Uh, ghidarea politicilor, uh, iar posibilitatea de a interveni în situații de urgență s-ar putea să fie transferată de la Consiliu la Comisie, iar acest, acest lucru reprezintă o linie roșie pentru grupul nostru. Sper că statele membre vor fi cele care vor avea pe viitor aceste răspunderi și care vor suporta consecințele acestor acțiuni. Știu că și alți colegi au ridicat unele îngrijorări în ceea ce privește numărul de ofițeri suplimentari și uh, care sunt uh, trimiși în țări terțe și sarcinile consolidate de returnare. Înțeleg aceste îngrijorări și sperăm să începem un proces de negocieri rodnic și așteptăm cu nerăbdare colaborarea pe marginea acestui proces. Vă mulțumesc pentru atenție. Din partea alte, domnul Dupre are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Îl locuiesc pe colegul, o, o, pe colega, doamna Grispec, care își cere scuze pentru că nu este alături de noi. O să vă citez textul ei. Primul rând vreau să mulțumesc și să felicit pe doamna Mețola, care a făcut o treabă extraordinară într-un timp foarte scurt. Roberta Mețola a pus degetul pe rană în ceea ce privește multe aspecte interesante, în ceea ce privește convergența permanentă a puterilor executive, dar și în ceea ce privește salariile. În raportul său uh, se subliniază mai multe dispoziții în ceea ce privește respectarea drepturilor fundamentale și se propune crearea unui grup de verificare, o ocazie foarte bună și sprijin raportoarea în dorința sa de a consolida și de a asigura independența um, ofițerilor de drepturi fundamentale, trebuie să ne asigurăm că aceștia dispun de toate capacitățile și resursele necesare pentru a putea să-și efectueze um, activitatea cum trebuie. Eu una voi înainta, voi înainta mai multe amendamente care au o serie de obiective. În primul rând, în ceea ce este convergența permanentă. Mă întreb dacă există, dacă se poate realiza această propunere care uh, dorește să se permanentizeze 10.000 de agenți până în 2020. Cred că acest lucru va fi foarte greu de pus în aplicare, deci cred că ar trebui ca acest proces să fie mai flexibil, la, cu termenele cel puțin. În al doilea rând, în ceea ce privește formarea. Doamna raportor a consolidat deja dispozițiile cu privire la acest subiect, dar din ceea ce mă privește, aș dori ca agenția să fie cea care să formeze ofițerii de coastă și de frontieră din aceste contingente. Dacă dorim să promovăm o adevărată cultură în uh, agenție, trebuie să aibă capacitatea de a-și forma propria echipă. În al treilea rând, o să înaintez amendamente care doresc să clarifice textul propunerii de regulament uh, fiindcă mi se pare prea complicată. Mă refer aici la sarcinile executive, dar și la accesul la date. Ce au dreptul să facă sau nu au dreptul să facă acest agenți? Trebuie să fie clarificate aceste lucruri. În al patrulea rând, uh, această chestiune este importantă, care s-ar putea să dea naștere la multe dezbatere și a fost ridicată în nenumărate rânduri. Este vorba de posibilitatea ca agenția să efectueze operațiuni de returnare dintr-o țară terță către o altă țară terță. Această chestiune îmi pune probleme în continuare. Cele din urmă trebuie să ne gândim și la alte elemente. Mă refer aici la chestiunea foarte importantă care a fost ridicată săptămâna trecută la Comisia Libe, de către directorul uh, agenției, care a precizat faptul că gestiunea frontierelor nu înseamnă doar gestiunea fluxului migratoriu, ci și lupta împotriva crimei organizate, terorismului și așa mai departe. Cred că trebuie să ne gândim, uh, alături de colegii noștri, la o modalitate de a pune accentul pe aceste elemente. Iată, deci, în linii mari, uh, Um, părerea mea și care se va manifesta în amendamentele pe care le voi depune în conformitate cu calendarul. Mulțumesc încă o dată colegii noastre Roberta Mețola, care, cum v-am spus, a făcut o treabă extraordinară și care îi mulțumesc pentru că a fost foarte uh, deschisă și atentă la poziția colegilor. Iată, deci am citit cuvintele doamnei Grispec. Merci, monsieur Dupré. Mulțumesc, domnule Dupre. Și doamna Ana Gomes. Ok, I'm so sorry. Dar nu doar să ascult, îmi cer scuze. Then there will be some room to hear from the commission. Atunci puteți să dăm cuvântul comisiei. Dacă dorește să ia cuvântul. Înainte de a da cuvântul domnului raportor, aveți cuvântul. Mulțumesc! Bună seara! Nu prea pot să vă spun multe lucruri la ora aceasta, pentru că... Pentru că am primit acest raport cu extrem de mare interes. Salutăm faptul că a fost finalizat atât de rapid. Vă spun că este un raport extrem de bun, dar deocamdată Comisia nu, nu poate să facă niciun comentariu cu privire la amendamentele propuse sau în ceea ce privește conținutul. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Ok, if you would like to... Mulțumesc. Doamna Vețola, vreți să spuneți câteva cuvinte de încheiere? O să vorbesc uh, limba mater- maternă. Mulțumesc tuturor uh, colegilor care și-au exprimat părerea. Părerile au fost pozitive. Vreau să răspund câtorva chestiuni ridicate. În ceea ce privește puterile, competențele executive, da, de aici, de asta am încercat să avem o garanție pentru a clarifica faptul că statele mem- statul membru care, care statul membru gazde este cel care primește competențele executive. Și acestea vor fi necesare în timpul operațiunii practice. În ceea ce privește cifra de 10.000, până în 2020. Da, sigur, timpul este limitat și propus de comisie era prea ambițios. După ce am discutat cu reprezentanții guvernelor, am ajuns la concluzia că trebuie mărită această perioadă. În ceea ce privește Academia de Formare, înțeleg care este poziția colegii Grispec și faptul că trebuie să existe așa să cultura Frontexului. Adică cine lucrează la Frontex să beneficiază de aceeași formare. Dar știu că sunt unele probleme din cauza faptului că s-ar putea să fie prea scump să avem uh, o școală, o academie care să îi formeze doar pe membrii uh, Frontex așa, pentru că acești profesori, instructori trebuie să vină din statele membre. Dar să vedem cum putem uh, consolida acest text uh, care este deja unul foarte puternic. În ceea ce privește crima organizată și terorismul, da, într-adevăr putem consolida și aceste aspecte și mai departe de propunerile mele. Deci voi colabora cu colegii pentru a vedea cum putem să facem acest lucru. În ceea ce privește returnările, da, acesta este un subiect controversat. Am făcut uh, pași înainte, după părerea mea. După cum știți, am introdus aceste 5 limitări și s-ar putea să întocmim și o listă de țări. Ne-am întâlnit cu domnul Legeri, care ne-a spus că o țară terțe, dacă o, o țară terțe ar putea cere agenției noastre să ofere asistență unei țări pentru a returna um, azilanții într-o țară care a fost declarată sigură, trebuie să recunoaștem uh, situația în țări care ne sunt vecine. Da, dar o să vedem ce facem cu aceste lucruri la amendamente pentru a găsi un compromis în momentul în care se vor înainta amendamentele. Vă mulțumesc. Thank you, Mrs. Mitzola. And if that'll be it, as, for, as to this point, no further Bun, dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, atunci am putea să trecem la, la ultimul punct, uh, pachetul vizelor. Eu sunt raportor acolo. Deci acum o să am un dublu rol de președinte și raportor pentru a vă prezenta acest subiect. În primul rând, punctul 8. Code. Considerarea amendamentelor la codul vizelor la care sunt raportor. Acest cod al vizelor stipulează procedurile și condițiile de emitere de vize cu ședere redusă și pentru tranzitul aeroportuar. Au fost în total 284 de amendamente Permiteți-mi acum să vă explic poziția mea în legătură cu aceste amendamente, după care vom face legătură și cu punctul nou de care mă ocup și eu ca raportor, anume raportul uh, cu privire la vizele umanitare. Însă, în primul rând, haideți să vedem ce e cu amendamentele la codul vizelor, dacă îmi permiteți. După cum spuneam, s-au înaintat destul de multe amendamente la acest raport cel puțin 174 de la GUE, 36 de la ALDE, 35 de la Verzi, 18 de la PP și 4 de la Socialiști. Și încă vreo 20 de la ENL. ECR-ul, niciun amendament, pare că e de acord cu propunerea comisiei acest grup. Majoritatea amendamentelor vin de la PP și ALDE și de natură tehnică și a de-a face cu elementele centrale de funcționare a codului vizelor, în timp ce amendamentele verzilor și celor de la GUE sunt de natură mai degrabă generală sau chiar politică. Și unele sunt de natură tehnică. Aiming at reinforcing the humanitarian dimension. Multe dintre ele vor să consolideze dimensiunea umanitară a acestui cod. Am colaborat din greu cu raportorii din umbră pentru a <coughs> ajunge la niște amendamente de compromis. Trebuie să ne și grăbim, deoarece vrem să votăm în Comisia Libe în decembrie, pe 3 decembrie mai exact. Și chiar trebuie să facem asta dacă vrem să se adopte cu succes acest dosar înainte de sfârșitul mandatului. Deci nu prea mai avem timp. Stai adevărul. Mai mult, se pare că înainte de februarie ne așteaptă și alte dosare, deci chiar trebuie să ne străduim din răsputeri să încheiem acest dosar și vă mulțumesc și dumneavoastră dacă mă ajutați. Acum, nu toate amendamentele pot fi incluse în compromisuri. În unele cazuri sunt contradictorii între ele. Și asta îți lasă, practic, o posibilitate foarte mică de a ajunge la un compromis. Deci dacă nu vor fi incluse în amendamente de compromis, amendamentele respective vor fi votate separat. Așa se procedează. Acum aș vrea să mă refer la câteva grupuri de amendamente în funcție de subiect. În primul rând, amendamentele care se referă la înlesnirea procesului de emitere a vizelor pentru a din partea SND, PP și GUE. Impresia mea e că există un acord pentru a sprijini aceste amendamente. Să mai există un al doilea subiect, asigurarea medicală de călătorie. Majoritatea grupurilor cred că pentru a înlesni procesul ar fi logic să se elimine această cerință. Mai există o a treilea set de propuneri cu privire la taxele de viză. Și aici amendamentele merg în toate direcțiile posibile. Unii doresc să fie reduse aceste taxe, în timp ce alții ar vrea să crească aceste taxe. Alte amendamente doresc o modulare a taxelor în funcție de cine ești, membru al societății civile sau membru de familie ne străduim să ajungem la un compromis pentru a acoperi diferitele dimensiuni ce țin de aceste taxe de viză. Există um, propuneri constructive din partea raportorului al de domnul Depre, care ar putea fi utile pentru a stabili un compromis. Și după cum am spus la prima reuniune a raportorilor din umbră și la reuniunile tehnice, eu voi fi gata să ajung la un compromis cu privire la amendamentul meu 21, un acord general cu privire la taxe, deci dacă acesta s-ar putea fi, ar putea fi acceptat. O, un al patrulea subiect, serviciile. Am considerat amendamentele și amendamentul meu final 23 și 163 al domnului Gerard Depre, care sunt compatibile. Acestea ar trebui să fie baza uh, pentru un compromis. Cu privire la alte puncte, 17.4, Taxele de servicii ar trebui să acopere toate costurile legate de solicitarea unei vize. Asta pentru a oferi siguranță consumatorilor. N-ai cum să nu știi din start care e costul final al unei cereri de viză. Amendamentele domnului Dupre se referă la acest aspect. Acum, o, a cincea categorie, a cincea subiect. Emiterea unei vize uniforme, articol 24. Principalul element aici este sistemul în cascadă. Toată lumea pare să fie dor, toată lumea pare să fie dornică să îmbunătățească actualul sistem, însă Asta ar însemna că se înleznește accesul următoarele vize odată ce se dă curs propunerii inițiale. Aici avem amendamentele 194 și 193 de la, din partea domnului Depre. Și referitor la celelalte articole, v-aș ruga să sprijiniți amendamentul meu 32 consider că mi-ar fi greu să propun și un alt compromis ulterior. Dacă nu avem amendamente de compromis, trebuie să votăm separat. Acum, o altă categorie, riscurile migratorii și cybersecuritatea. Din punct de vedere personal și politic, cred că nu trebuie să punem accentul pe asta acum, deoarece oricum există suficiente clauze de protecție. Eu cred că aici va trebui să votăm separat. Dacă nu sunteți de acord de propunerea mea de a șterge aceste riscuri legate de migrație. Acesta e compromisul pe care eu l-aș propune. Și am impresia că și doamnele Valero și doamna, doamnele Valero și Vergea sunt cam de aceeași părere. Încă un element acum. Readmisiile. Articolul 25. Multe grupuri cred că politica de vize poate fi folosită pentru a încuraja cooperarea țărilor terțe ceea ce privește readmisie. E, știți foarte bine că întotdeauna eu m-am opus de altfel cu tărie unei astfel de logici, deoarece eu nu cred că există vreun temei din partea comisiei să vină cu propuneri în acest domeniu și nici nu există doveze empirice care să sprijină o astfel de abordare. Însă la nenumăratele reuniuni pe care deja le-am avut pe acest dosar și știind de asemenea că există amendamente diferite cu privire la acest subiect, e clar, se întrevede clar că va trebui să se facă această legătură. Va fi un compromis în acest sens, să noi încercăm să ajungem la un echilibru cât mai repede cu putință. Și avem aici propunerea domnului Depre de a stabili un sistem care să aibă în vedere stimulente pozitive pentru acele țări care sunt dornice să primească persoane readmise. Deci nu e vorba aici doar de consecințe mm, financiare, ci de un amestec de stimulente <coughs> pozitive, de stimul pozitiv. Deci poate că asta e o bază rezonabilă pentru a ajunge la un compromis. Și în ultimul rând, aș vrea să mă refer la dimensiunea umanitară a vizelor. Și a dosarului, de fapt. Știți cât de important a fost pentru mine să introduc uh, această misiune umanitară în codul vizelor și am făcut-o. Însă părea practic imposibil din cauza opoziției Consiliului și pare și acum imposibil. Comisia și unele grupuri politice din Parlament de asemenea se opun și de aceea considerăm că singura cale e să avem un raport din proprie inițiativă pe această temă a vizelor umanitare pentru a face ca lucrurile să se schimbe și mă voi referi la acest raport după discuția actuală cu privire la codul vizelor. ce deci acum discutăm codul vizelor, din care vizele umanitare au fost retrase pentru a fi puse practic uh, pe un alt făgaș paralel și anume cel al raportului din proprie inițiativă. Eu sper ca Libe să voteze pe 3 decembrie, întâi după care plenul să adopte acest uh, dosar relevant. Așa am avea suficient timp la dispoziție pentru a încheia dosarul în timpul actualului mandat înainte de pauza de Crăciun, vacanța de Crăciun, și bineînțeles înainte de mandatul Parlamentului European. Ar fi ideal. Întotdeauna am crezut, am considerat că politica de vize poate fi folosită pentru a sublinia angajamentul nostru cu privire la acțiunile noastre externe, la proiecția noastră internațională sau chiar imaginea noastră în lume. Și de aceea am prezentat câteva amendamente pentru a întări acea dimensiune. Doamna Vergea, doamna Valero au făcut și dumnealor același lucru și sper ca unele din ideile lor să fie reținute în text. Și dacă nu obținem sprijin pentru un compromis, acele amendamente mă tem că vor fi votate separat. Sper însă ca majoritatea membrilor comisiei să înțeleagă că trebuie să menținem această dimensiune umanitară a politicii de vize și să facem acest lucru prin uh, sprijinul pe care îl oferim raportului din proprie inițiativă cu privire la vizele umanitare. Un raport pe care vom uh, discuta ulterior. Acum vom asculta părerile raportorilor din umbră. Începem cu dumneavoastră, domnule Becker. Mulțumesc, domnule președinte, domnule raportor. Cred că e oarecum eronat să încercăm să facem ca acest dosar cu revizuirea codului vizelor să treacă înainte de vacanța de Crăciun, înainte de uh, noul an. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru eforturi, mulțumesc raportorilor din umbră care încearcă să formuleze amendamente de compromis. Astăzi uh, ne aflăm în următoarea situație. Ceea ce privește statele terțe, vrem să avem o cooperare optimă cu ele. E vorba în special despre oameni de afaceri, artiști, sportivi, turiști. Și ne dorim ca pentru aceștia să fie mai ușor să ajungă în Europa. Deci pentru asta ar trebui să existe simplificări în ceea ce privește procedura de acordare de viză. Dincolo de asta, ar mai trebui să existe o pârghie de viză aici, în ajutorarea statelor membre în ceea ce privește implementarea unor decizii de returnare. În numele grupului PPE doresc să subliniez următorul aspect. E o politică de viză care are ca bază retrimiterea, readmisia. Pentru noi, uh, acest lucru este foarte important. Noi ne dorim să existe o relație constructivă cu statele terțe și deci ar trebui să fie mai ușor să primești o viză, să primească o viză aparținătorii acestor terțe state. Dacă asta nu funcționează, trebuie să existe consecințe. Odată, Trebuie să spunem că lucrurile acestea merg mână în mână, nu se poate una fără cealaltă. Apoi, în acest raport sunt câteva aspecte de conținut. Mm, nu suntem pe de întregul de acord cu ele, de exemplu în ceea ce privește extinderea definiției despre cum să ajungă sportivii la aceste vize, de exemplu. La fel nici în ceea ce privește faptul că se ține automat cont de componența familiei. În ceea ce privește asigurările celor care călătoresc în uh, scopuri de sănătate, uh, să vedem un pic cum reușim să formulăm aici un compromis. În ceea ce privește taxa de viză, pentru noi e clar faptul că cel puțin rata inflației trebuie să fie acoperită. Deocamdată nu se întâmplă. Noi credem că jumătate din costuri la ora actuală nu sunt acoperite cu această propunere, cu propunerea despre taxe și considerăm că viza Schengen, comparativ cu mediul internațional, deja este ieftină. Și vreau să vă mai spun uh, un, as- un aspect. Te, uh, taxa de viză nu trebuie să fie subiectul pe care să eșueze ceva, căci uh, Cine nu-și poate permite viza Schengen, nu va reuși mare lucru în Europa. Căci noi avem niște costuri de viață în Europa care depășesc cu mult taxa de viză Schengen. În ceea ce privește membrii ONG-urilor cu vârsta mai mică de 30 de ani, nu ne putem uh, uh, permite o derogare, căci uh, ar fi ca și cum uh, am sugera că deocamdată orice uh, orice aparținător al unui terț stat poate să devină membru al unui orgen în acest scop, ceea ce nu este obiectivul. De asemenea, considerăm că trebuie să fim uh, prudenți uh, la multe alte aspecte. Cu siguranță, raportorul se gândește să facă un vot cu apel nominal, în așa fel încât să fie foarte clar uh, cine visează și cedează în fața viselor și cine uh, ia în serios uh, teme care mișcă cetățenii. În ceea ce privește vizele la frontierele externe și acordarea acestora pe termen scurt, mie mi se pare că e cu risc de securitate. Sunt mai multe aspecte cu care nu suntem de acord deocamdată, dar Vrem să avem amendamente de compromis foarte clar formulate, fără ambiguități. Mai avem ceva timp la dispoziție și dacă vom avea aceste elemente de conținut, atunci, în numele PP-ului, eu voi putea să susțin acest raport. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, doamnă Stevens, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. La fel ca antevorbitorul meu, vreau să mulțumesc raportorului și raportorilor din umbră pentru cooperare. Este un dosar foarte important și constat cu satisfacție că uh, s-au efectuat progrese. Este deosebit de important ca atunci când uh, discutăm despre industria turismului și când vrem să o ajutăm să progreseze, Trebuie să reușim să-i convingem pe oameni să vină în Europa, să o viziteze. Avem uh, procedura de viză uniformă. E un lucru important și pentru mediul de afaceri, pentru oamenii de afaceri, pentru muzicieni, pentru artiști. Ei uh, sunt cu toții interesați de o procedură accelerată. Și așa cum a spus reprezentantul PP-ului, și grupul meu are o serie de comentarii pentru raportor față de această propunere. Per total, aș vrea să rămânem la propunerea inițială a Comisiei. Da, pot fi depuse amendamente. Unele amendamente le găsim acceptabile, altele însă nu. În ceea ce privește pe sportivi și cei din mediul cultural, cântăreți și alții asemenea, considerăm că trebuie să beneficieze de aceleași condiții de viză, condiții egale, este foarte important. În ceea ce privește asigurarea, de, sănă, asigurarea pentru uh, călătoria pentru sănătate, noi suntem uh, noi considerăm că atunci când ceva este bolnav, este cu costuri, oricum, și nu, ideea nu este ca să fie plătite costurile pentru un călător oarecare. Trebuie să ne asigurăm că acea persoană este asigurată în mod corect, cât timp este în Europa, apoi, în caz de boală, persoana respectivă trebuie să acopere singură cheltuielile de sănătate. Când e nevoie, într-adevăr, de o viză medicală și în ceea ce vrește costul pentru viză, susținem și noi augmentarea costului, căci este foarte important ca toate costurile să fie acoperite în mod uh, decent, dar suntem deschiși să vedem uh, ce exceptări am putea oferi, de exemplu, cu privire la minori, să reducem prețul. Și în ceea ce privește serviciile externe, acordarea de servicii externe, noi credem că ar trebui ca aceste costuri să fie acoperite de cei care vor să folosească aceste servicii. Legătura între facilitatea pentru viză și acordul de uh, returnare, știu că dumneavoastră ca raportor nu sunteți pentru așa ceva, sau pentru legarea acestor două elemente, dar noi considerăm că această legătură este foarte importantă în momentul în care o țară vrea să profite de facilitarea vizelor, e important să lucreze cu noi și în ceea ce privește acordurile de returnare. Aceste elemente merg mână în mână pentru a ne asigura că lucrurile merg într-o logică corectă, deci pentru mine legătura aceasta este una logică. În ceea ce privește vizele umanitare, dumneavoastră cunoașteți punctul meu de vedere. Este următorul dosar oricum, dar merge mână în mână cu acesta. Vizele umanitare. Repetăm un lucru. Nu întrezărim valoarea adăugată a unei vize europene umanitare. Căci statele membre oricum au sistemul propriu de viză umanitară națională și nu mi se pare inteligentă această mișcare să, inter- să uh, interferăm noi cu prerogativele naționale și cu uh, puterea decizională națională, care oricum n-ar uh, fi de acord cu acest element. Mai bine să lase Europa la o parte acest subiect, să lase acest subiect la latitudinea statelor membre, căci la o adică statele membre trebuie să fie în măsură să hotărască cine să vină pe teritoriul lor suveran și cine nu. Deci, Noi uh, suntem cu vehemență împotriva acestei legături uh, cu privire la legătura dintre codul uh, vizelor și vizele umanitare. Dumneavoastră cunoașteți, de fapt, punctul nostru de vedere. Eu îl voi relua mereu și mereu. De câte ori va fi necesar, mulțumesc. Stevens, Monsieur Depre. Domnul Depre. Uh, merci, Monsieur le Président. Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi, în primul rând, să vă mulțumesc pentru eforturi. Știu că acest dosar a fost destul de greu de încheiat pentru dumneavoastră, deoarece dumneavoastră nu doreați să se introducă uh, dispozițiile cu privire la, cu privire la vizele umanitare în uh, um, codul vizelor. Până la urmă ajuns avem uh, două dosare în paralel. De asemenea, Țin să subliniez faptul că ați uh, ținut cont de multe din amendamentele noastre și vă mulțumesc pentru asta. Cred că oricum amendamentele noastre veneau uh, tocmai dintr-un spirit de compromis. Însă aș vrea să repet câteva din aceste elemente pe care nu le-ați menționat dumneavoastră în prezentarea inițială. În primul rând, ne dorim ca statele membre să mențină posibilitatea ca toți solicitanții să facă o cerere directă uh, la un consulat sau la consulatul unui stat membru. Deci nu ne opunem uh, prestatorilor de servicii, însă cerem ca această posibilitate să fie menținută. În al doilea rând, nu v-am auzit spunând nimic despre faptul că noi dorim ca solicitările să facă cu cel puțin 9 luni înainte de începerea călătoriei. De ce spunem asta? Multe călătorii se fac cu avionul. Prețurile la biletele de avion chiar variază mult. Deci dacă noi vrem să favorizăm un anumit tip de turism, mă gândesc la familii, eu cred că e mai bine să dispună de un termen mai uh, lung decât de unul mai scurt. Acum, în taxele, costurile vizelor. Ne-am dat acorduri cu privire la creșterea sumei, așa cum propune Comisia. Și cerem trei um, ajustări, trei modificări. În primul rând, când cineva solicită o viză și când datele sale biometrice sunt deja disponibile și valabile, ar trebui să beneficieze de o reducere, deoarece costul e redus considerabil. Deci costurile trebuie să scadă pentru copiii care au sub 18 uh, ani, deci între 6 și 18 ani și reamintim, domnule președinte, că membrii familiei unui cetățean al Uniunii Europene, așa cum prevede articolul 5 din directiva 2004, nu ar trebui să plătească taxe de viză, deoarece articolul 5 stipulează clar acest lucru. Acum, referitor la termenul de prelucrare a cererii Credem că un termen de 10 zile e rezonabil, însă poate fi redus pentru solicitanții de vize, ai căror date biometrice sunt deja înregistrate în sistemul VIS. Acum, legătura cu readmisiile. Știți că, spre deosebire de dumneavoastră, noi suntem pentru stabilirea acestei legături. Vă înțeleg dumneavoastră ați accepta cumva orientare care să meargă în direcția noastră și anume să nu îi penalizăm pe cetățeni, ci să îi penalizăm pe conducătorii țărilor, uh, retrăgându-le anumite înlesniri. Vorbesc de conducătorii acelor țări care nu ar accepta această condiționare a vizelor de readmisie. Un ultim punct. Uh, noi am cerut și ne ați spus, am cerut ca la una de la intrare în vigoare a regulamentului Comisia să prezinte un raport de evaluare cu privire la eliminarea autocolantelor, vizelor autocolante și cu privire la introducerea de vize digitale. Deci intrăm practic într-o nouă epocă, avem noi tehnologii, deci domnule președinte, cred că ar fi de dorit să încurajăm comisia care oricum are o atitudine modernă, deci să fie la, practic, uh, înălțimea progreselor tehnologice actuale. Oricum, domnule președinte, vom colabora cu dumneavoastră și vă mulțumesc pentru toate eforturile făcute în ultima vreme pentru a debloca aceste două dosare. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Depre, doamna Vergia, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș vrea să vă mulțumesc pentru colaborarea pe care am avut-o între noi. Eu cred că putem să ajungem la bun sfârșit, um, mai ales uh, <laughs> dacă nu vom ajunge aici la o încleștare între cei care au idealuri și cei care sunt preocupați de, de securitatea cetățenilor sau cel puțin dacă n-am prezentat lucrurile așa. Pe toți ne îngrijorează securitatea. Am văzut și cum au evoluat lucrurile de la prima reformă a codului vizelor. Deci eu vreau să fim respectoși în continuare unii față de ceilalți, să ne respectăm reciproc pozițiile. În ceea ce privește grupul meu, politica de vize face parte din această imagine a Uniunii Europene în lume. Deci prin această politică transmitem o serie de elemente prin care vrem să atragem cetățeni pe teritoriul Uniunii Europene. Deci asta face parte din dreptul la mobilitate. Sunt de acord cu tot ce s-a spus cu privire la sportivi, la artiști, la studenți, ONG-uri și cred că trebuie să fim atenți mai ales la faptul că nu trebuie penalizată intrarea pe teritoriul european în funcție de mijloacele de care dispui. Anumite categorii ar trebui să aibă o derogare, măcar parțială. Mă gândesc la minorii de sub 18 ani, aceștia nu ar trebui să aibă nevoie de o viză. Să alegi un alt prag uh, diferit de cel de 18 ani nu și are rostul. Deci să ținem cont și de ceea ce spunea colegul nostru de pre Ținem cont de toate aceste chestiuni. Deci, dacă, de exemplu, datele tale biometrice sunt disponibile în viz, să ai costuri mai reduse, deci sunt complet de acord cu tine, dragă Gerard. Cred că vom ajunge la un acord. Acum, cred că nu surprind pe nimeni spunând că eu regret faptul că am respins că ideea ca vizele umanitare să facă parte din acest dosar. Vom vorbi despre acestea ulterior în ceea ce este cererile de protecție umanitară. Acestea se vor exprima în același cadru de solicitare a vizelor, deoarece statele membre permit această posibilitate. Deci ar fi trebuit să existe și această dimensiune umanitară. E păcat să nu ținem cont de ea. Și spre deosebire de o serie de colegi care s-au exprimat până acum, ne opunem uh, idei de a subcontracta prestatari de servicii în acest domeniu. Știm că în unele state membre asta creează abuzuri. Eu cred că putem ajunge la un acord pentru a limita aceste abuzuri. Și încă o dată îi dau dreptate domnului de Pere, care spunea că în orice situație nu ar trebui să fim complet uh, uh, închiși la um, ideea de a Um, putea dispune de uh, acces la consulate sau ambasade, sau ambasade. În orice caz, vrem să se limiteze costurile impuse de acești prestatari de servicii, știm că există abuzuri și de asemenea suntem pentru o rambursare a costurilor vizelor pentru cei care nu au obținut viza respectivă, deoarece în anumite țări sumele în joc sunt uh, foarte importante deci sunt sume care le sunt solicitate unor persoane care practic nu au nicio șansă de a obține o viză. Politica noastră a vizelor nu trebuie să fie o politică a costurilor. Selecția nu trebuie să se facă în funcție de cost și la fel, ne dorim ca familiile să fie exonerate de la vize în anumite situații, mai ales când mă gândesc la cei care însoțesc copii, de exemplu la un eveniment <coughs> cultural sau sportiv. Deci nu înțeleg de ce să nu exonerez familiile acelor copii care participă la evenimentele respective. Deci toate acestea fac parte dintr-un întreg până la urmă și aș încheia uh, referindu-mă la acea um, legătură, la cea condiționare între vize și readmisie. Știți, grupul nostru se opune complet acestei idei. În orice caz, propunerea făcută de domnul Deprea este rezonabilă, deoarece ceea ce ne îngrojează pe noi cel mai mult e că cetățenii, resortisanții țărilor terțe, ajung practic să fie la cheremul guvernelor lor. Deci ei sunt privați practic de vize din cauza comportamentului conducătorilor lor. Deci nu asta ne-am dorit și să acordăm o atenție deosebită acelor țări uh, unde ar putea exista multe solicitări de vize umanitare. Ar fi periculos ca țările în care, pot, în care drepturile omului sunt încălcate să Uh, le refuze cetățenilor lor posibilitatea de a solicita o viză. Deci, iată care sunt ideile noastre și sper să reușim să cooperăm și să ajungem la acorduri cu privire la o serie de propuneri, dacă nu chiar cu privire la toate. În orice caz, domnule raportor, vă mulțumim. Merci, madame Vergea, de Mulțumesc foarte, bun, foarte mult, doamna Vergea. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc pentru observații și E limpede că eu, ca raportor, am făcut tot ce am putut și uh, uh v-am uh, cerut să faceți eforturi, să dăm dovadă de colaborare pentru a ajunge la un compromis bun. Fiindcă de multe ori am spus cu durere că ne apropiem de finalul mandatului și pe mine mă îngrijorează ce, cum o să ne um, achităm noi de angajamentele noastre, ale comisiei noastre. Trebuie ca livrarea de rezultate trebuie să fie îmbunătățită pentru a putea răspunde îngrijorările, îngrijorărilor cetățenilor, iar acest raport o face. Deci, haideți să mai facem un efort și fac și eu un efort pentru a ne apropia de un compromis uh, viabil. Vreau să vă spun că am luat uh, notă de toate comentariile dumneavoastră și suntem gata să facem un efort final. Miercuri avem o reuniune tehnică la prânz, la ora 12, unde vom uh, consfinți în scris aceste eforturi, ultime eforturi de a ajunge la un compromis. Și, dar fiindcă se presați de timp și avem uh, programe foarte încărcate, bineînțeles, la comisia noastră, a trebuit să rezumăm cât mai pe scurt expunerea compromisurilor, dar majoritatea punctelor pe care le-a ridicat dumneavoastră au fost deja avute în vedere în uh, elaborarea amendamentelor, în ceea ce posibilitatea emiterii de libere de vize la consulate și uh, punctul de vedere cu privire la evaluarea de către comisie după o anumită perioadă de timp. Pentru ca pentru a se putea trage învățăminte de pe urma experiențelor avute într-un raport, sau aspectele ridicate cu privire de către domnul Depre mai ales au fost deja incluse, precum și posibilitatea de a reduce taxele pentru cei care au beneficiat de cea, ultima generație a sistemului VIS. Deci facem tot ce putem, tot ce ne stă în putință pentru a ajunge la un compromis fezabil. Dar vă rog din suflet să dați dovadă de colaborare pentru a putea ajunge la rezultate bune acum la final de mandat. Și dat fiindcă că nu avem prea mult timp la dispoziție, o să vă vorbesc despre raportul complementar privind vizele umanitare, la care țin atât de mult, după cum bine știți. Cunoașteți prea bine situația cu toții. Conferința președinților a făcut o propunere de a acorda permisiunea LIBE de a propune un nou raport care să fie votat în decembrie pe marginea acelui subiect. că au existat unele proteste, s-a, s-a spus că rezultatul final era condiționat de faptul că membrii își, își retreseseră deja cardul în momentul în care s-au s a numărat voturile la final pe ecran. Deci acordul politic este să adoptăm un raport printr-o procedură rapidă, procedură accelerată, pentru a vota, pentru a vota din nou la plen în decembrie. Iar calendarul îl, l-ați primit deja înaintea reuniunii. Aceeași echipă, deci aceiași raportori din umbră, Același raportor, deci eu, desemnat de, raportor, de coordonatorii LIBE. Vom avea un termen foarte scurt pentru depunerea amendamentelor, extrem de scurt. Doar o formalitate, de fapt, fiindcă acordul politic nu ar trebui să fie redeschisă discuția. Vrem să redes, redeschidem nicio chestiune, trebuie să ne menținem la textul, să ne limităm la textul negociat deci Libe va avea textul ce va fi votat pe 3 decembrie, iar votul final va avea loc la plenara din decembrie din, de la Strasburg. Încerc să program aceste puncte importante marți sau miercuri. Și asta e mai bine, fiindcă luni, mă rog, mai călătorește lumea și joi mm, se pregătește lumea de plecare. Asta e clar. Deci marți sau miercuri la o oră rezonabilă. Obiectivul este să avem cât mai multe voturi pentru. Avem nevoie de majoritate calificată. Pentru a avea un echilibru de toate aceste pachete. Vreau să vă cer colaborarea și ajutorul pentru a putea înainta același text care a fost votat în plenară. Nu s-a schimbat nimic. Deci se înaintează același text la care s-a ajuns la un acord la votul anterior de la Libe de dragul consecvenței și pentru a transmite mesajul care trebuie. Opinii publice care e cu ochii pe noi și așteaptă să avem o reacție facem ceva. Deci vă rog să dați dovadă de cooperare aici. Pentru a se întâmpla lucrul ăsta. Pentru a avea, deci, votul la Libe pe 3 decembrie și pe 10 în plen. Deci vă rog să, să dați dovadă de sprijin Doamna Gomez, domnule președinte, vă susțin întru totul. Și rog și o pe colegi să facă așa cum le-ați cerut. Ca membru al Parlamentului European am simțit îngrozitor N-am văzut ce s-a întâmplat la ultima plenară cu raportul ăsta. Și sper că ce s-a întâmplat a fost doar o neînțelegere, nu un lucru voit ca o poziționare politică, politică din partea grupurilor politice. Domnul Becker, pe scurt, fiindcă interpreții trebuie să ne părăsească la ora 6 jumătate. Just uh, make it short. Da, voi fi foarte succint. În primul rând, sunt foarte bucuros că a fost posibil ca acest dosar să mai fie votat odată. Și în ceea ce privește votul în plenară. Da, știu, da, știu. Sunt cei care au votat dosarul înainte, mm, de dinainte și pe aceea n-au votat pe viza umanitară, în mod absolut surprinzător. De fapt, același număr de membri PPE și același număr de membri SND a fost uh, ciudat. majoritatea a rămas alde. Deci nu a fost niciun motiv să creăm tot felul de invenții cum că ar fi fost manevre politice. Nu. Nu a fost o mișcare, o a PP-ului. Vreau însă să spun foarte clar că deocamdată sunt anumite aspecte care nu sunt foarte clar exprimate. Vom depune domnule raportor, explicațiile noastre. Avem nevoie de clarificări precise. Sunt amendamente de compromis și ale domnului Depre. Pentru noi însă nu sunt suficiente. Trebuie să clarificăm într-o mai mare măsură, căci sunt mari probleme în ceea ce privește capacitatea ambasadelor și consulatelor. Mai sunt și alte aspecte, de exemplu, probleme cu faptul că această viză umanitară nu este un lucru care place multor colegi de-ai mei, deci n-am cum să vă garantez că va fi un sprijin mai mare din partea grupului meu. Mi-ar plăcea să existe. Deci, pentru că oricum timpul ne presează, vă spun că poate, nu știu, încă avem timp să găsim un compromis și poate că îl vom atinge împreună. Mulțumesc! Doamna Virgia, doriți? Oui, uh, moi je me... Mulțumesc! Vreau să vă spun în primul rând că vă puteți bucura de sprijinul Stângii Unite Europene. La un vot atât de important, e important să stabilim ce s-a întâmplat și să nu avem nici cea mai mică urmă de îndoială în legătură cu majoritatea care trebuie să fie în spatele acestui text. Reamintesc că e vorba de majoritatea calificată, cum a spus și dumneavoastră, însă majoritatea calificată a membrilor Parlamentului European, ceea ce înseamnă că e destul de mult. Au fost 359 de voturi pentru acest raport și, întă, și 119 împotrivă. Deci acordul obținut la conferința președinților este să se uh, redepună același text în cadrul unei proceduri accelerate. Noi am contribuit la obținerea acestei decizii și dorim să nu se redeschidă cutia cu Pandorei. Nu e momentul să facem compromisuri. Avem un text care trebuie din nou uh, votat și discutat. Mulțumesc! Un ultim cuvânt, dacă îmi permiteți. Ați văzut ce s-a întâmplat ne-au lipsit 26 de voturi pentru majoritatea calificată și e nevoie de majoritate calificată pentru a trece. Acesta este mesajul co- corect. Ar fi imposibil de înțeles că acest Parlament nu reușește să transmită un astfel de mesaj legat de un raport din proprie inițiativă. Sunt destule garanții și protecții protecții în acest raport pentru că acesta să treacă această majoritate calificată, deci uh, dincolo de uh, demarcarea politică din acest parlament. Au fost niște negocieri foarte dure. Am reușit să transcriem toate acestea, am reușit să avem niște compromisuri politice care să uh, pregătească calea pentru adoptarea codului vizelor. Deci vă, urez, vă îndemn să faceți tot posibilul pentru a transmite acest mesaj grupurilor politice pe care le reprezentați aici. Pentru a ne asigura ca la votul din decembrie să reușim. Acesta este mesajul corect. Ar fi greu de înțeles că noi nu reușim să facem așa ceva și chiar v-aș mulțumi din inimă dacă ați face tot posibil să se întâmple așa ceva. Vă mulțumesc! And am ajuns la sfârșitul acestei reuniuni din această după-amiază, dar bineînțeles reluăm lucrările mâine la ora 9, tot aici. Mulțumesc și o seară bună!